Je vais vous, vous demander, s'il vous plaît, de, de prendre place. Bună ziua, dragi colegi, vă rog să vă așezați pentru ca să putem începe reuniunea noastră din această după-amiază. O reuniune foarte importantă. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit în această după-amiază. Este o comisie foarte importantă pentru noi, pentru că în același timp marchează uh, puterea vocii noastre colective și o să încerc să respect protocolul și să vă cer, în primul rând, să-mi spuneți dacă există obiecții cu privire la ordinea de zi care v-a fost propusă. Nu văd pe nimeni care dorește să comenteze, deci se consideră adoptată ordinea de zi. Am câteva comunicări din partea președintelui, deci din partea mea. Vreau să vă spun că avem interpretare în 16 limbi. Nu vi le citesc acum, după cum uh, sunteți obișnuiți, dosarul acestei reuniuni este disponibil prin aplicația e-meeting, iar reuniunea va fi transmisă așa cum v-ați obișnuit în uh, direct pe internet. Un alt punct de informare, în, urmerea, în urma anulării videoconferinței din 24 septembrie, după cum știți mulți dintre dumneavoastră, doamna Eme Wagstaff, avocată americană care trebuia să intervină prin videoconferință, nu a putut să intervină și aici trebuie să fac o paranteză să vă spun că nu avem aceleași, aceeași cultură a muncii, dar uh, totuși a fost nevoie de multă energie și multă implicare și din partea tuturor coordonatorilor, pentru că a trebuit să verificăm și traducerile, a trebuit să vedem dacă funcționează tehnica și vreau să mulțumesc tuturor celor de la secretariat care au uh, pregătit această sesiune și care după aceea s-a anulat pentru că doamna Wackstaff a avut delicatețea de a anula prezența sa uh, video cu 20 de minute înainte de întâlnirea prevăzută. Vom scrie în acest sens și coordonatorii au fost uh, de acord uh, către dânsa un, uh, câteva, o scrisoare cu câteva întrebări scrise pentru că ne promisese să ne răspundă și aceste informații pot fi utile pentru ca să redactăm amendamentele. V-am propus să trimitem, deci, o scrisoare către doamna Vacstaff pentru ca să exprimăm, în primul rând, și surpriza noastră și în același timp uh, surprinderea noastră, dar și nemulțumirea noastră față de mm, ceea ce s-a întâmplat. Doamna a renunțat să participe cu 20 de minute înainte de uh, ora la care trebuia să intervină și vrem să ne exprimăm pe lângă regretul faptului că n-am putut să discutăm cu dumnea ei și o serie de întrebări. Punctul 4. Raportul de misiune al comisiei noastre um, la Saint-Epin, în iulie. Ați primit în dosar electronic toate informațiile și pe viitor uh, veți primi și raportul de misiune. E vorba de o misiune lângă Dijon și la Lyon, unde o mare parte dintre dumneavoastră ați fost prezenți. Cred că au fost uh, foarte importante aceste vizite și în cadrul uh, rapoartelor noastre și în cadrul uh, coagulării din cadrul comisiei noastre. Vreau să salut însă și un grup de vizitatori aici, de liceeni, care au fost invitați de către doamna Hoibuch, care vor participa la reuniunea de astăzi. Vreau să mulțumesc tuturor vizitatorilor pentru prezență și le urez bun venit. Vă rog să fiți atenți la calitatea lucrărilor din această după-amiază, care este, aceste lucrări sunt un exercițiu de democrație. După cum vedeți din ordinea de zi, vom avea două părți în reuniunea de astăzi. În primul rând, prezentarea raportului de către doamna raportor și după aceea vom analiza două studii pe care noi le-am mandatat și asupra cărora vom reveni după pauza dintre cele două părți. Și, uh, din păcate, eu vă trebui să plec la un moment dat și doamna Aris o să preia rolul de președinte și mulțumesc foarte mult pentru că a acceptat să vină să uh, gestioneze discuția despre cele două studii. Să discutăm acum despre prima parte a lucrărilor prevăzute din această după-amiază și vreau să mulțumesc în primul rând celor doi uh, raportori, Bart Stas și Norbert Linz, Bart Stas de la Vers și Norbert Linz de la PPE, pentru că au reușit să elaboreze un document pe care eu îl consider extrem de bun. O să vedem și ce părere au colegii. Acest uh, raport stabilește bazele discuției pe care am început-o deja de multă vreme. Dumneavoastră, coraportorii, a stabilit, a stabilit deja o mare parte din uh, activitățile care urmează în calitatea noastră de legiuitori. E vorba de un exercițiu foarte dificil pe subiecte pe care le-am mai discutat aici. Nu este un lucru foarte simplu și vreau să vă mulțumesc mai întâi pentru calitatea muncii pe care ați depus-o până acum. Aceasta ne va permite tuturor să ne exprimăm părerea pentru că dumneavoastră ați făcut o primă muncă preliminară care e importantă. O să fiu destul de strict cu luarea de cuvânt. Întâi domnul raportor, de fapt ambii raportori vor putea să vorbească 5 până la 10 minute pentru ca să-și prezinte lucrările și după aceea voi da cuvântul raportorilor din umbră în ordinea grupurilor, așa cum v-ați obișnuit deja, cu 3-4 minute pe intervenție. Iar apoi, după raportorii din umbră, vom da cuvântul și deputaților pentru 3 minute de intervenție pentru ca să ne spună câte ceva despre conținutul raportului din perspectiva lor. Deci vă amintesc că avem două părți în reuniunea aceasta. Întâi raportul, după aceea studiile. Nu aș vrea să există confuzie, avem două părți în această reuniune și deci trebuie să încercăm să structurăm uh, lucrările noastre așa cum am făcut-o până acum. Și în final, după ce deputații vor lua cuvântul în această primă parte, voi da cuvântul și comisiei domnului Klaus Bern, pe care îl văd aici, a ridicat mâna, și care va putea să se exprime numele comisiei timp de 10 minute și vom reveni după aceea timp de 10 minute asupra raportorilor din umbră. Așa că voi da cuvântul imediat lui Norbert Linz din partea PPE pentru ca să ne prezinte lucrările. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. După două dezbateri, șase audieri, trei călătorii de studiu și mai multe e mail este evident situația în ceea ce privește procedura de autorizare a Uniunii Europene pentru pesticide. Este clar că avem cea mai strictă procedură din lume. Însă chiar și dacă avem un sistem extrem de bun, se poate îmbunătăți și acesta. Colegul Stas și cu mine ne-am concentrat exact pe această îmbunătățire, pe o dezvoltare mai departe a procedurii de autorizare pentru procedurile pentru uh, produsele fitosanitare. Uh, E vorba de evoluție și nu de revoluție, pentru că nu are rost să mai reinventez roata care există deja, avem o bază foarte bună la procedura de autorizare, sistemele există și funcționează. Dar uh, așa cum ne spune de la Global 2000 uh, un uh, expert avem cel mai strict sistem din lume, totuși toate audierile cu experți ne-au arătat care este potențialul de îmbunătățire al sistemului nostru, atât în ceea ce privește regulamentul, cât și impunerea sa în aplicare. Mă bucur de aceea să vă pot prezenta proiectul meu de raport împreună cu coraportorul și colegul meu. În ciuda unor poziții de plecare foarte diferite, am reușit să avem o muncă comună. Raportul despre care discutăm astăzi este produsul unei, unei uh, soluții de compromis găsită de-a lungul discuțiilor și pentru activitatea Comisiei noastre speciale este foarte utilă, pentru că dă recomandări Comisiei, dar și statelor membre și autorităților naționale. Ce am putut să constatăm în urma raportului? Avem nevoie de o viziune despre felul în care produsele fitosanitare și acreditarea pentru ele trebuie să arate de acum încolo. Trebuie să nu mai avem mediu în opoziție față de agricultură. Procedurile de testare și analiza de risc nu sunt întotdeauna de ultimă oră. Lipsește un um, model de monitorizare a costului și eficienței și a marketingului. Foarte multe agenții au uh, resurse, altele nu lipsește o armonizare la autorizarea substanțelor active, dar și la produsele fitosanitare. Pentru mine este decisiv ca procedura de autorizare să fie bazată pe știință. Deciziile despre autorizare sau non-autorizare nu trebuie să fie gestionate de către interese sau de către politica zilei. Numai experții și oamenii de știință pot să dea cu adevărat o evaluare a unei proceduri. Mi se pare de aceea foarte important să dezvoltăm încrederea în autoritățile noastre europene. Premiza pentru aceasta este ca procedura să rămână independentă și transparentă. Pentru aceasta, raportul s-a concentrat pe două aspecte. În primul rând, armonizarea și eficiența pentru industrie și pentru agricultori. În al doilea rând, mai multă transparență, independență și metode științifice pentru a crea încredere și pentru a avea soliditate în procedură. Ce propunem la armonizare și eficiență? 1. Propunem, în primul rând, ca statele membre să recunoască reciproc autorizațiile acordate de către statele membre, să îmbunătățească această recunoaștere reciprocă și să termine cu individualismele. Aceasta duce la un un proces de autorizare mai rapid și duce la o, um, aceeași punct de plecare pentru toți. În al doilea rând, EFSA este rugată să folosească linii directoare foarte um, armonizate pentru, armoniza- pentru aprobarea produselor fitosanitare și să faciliteze recunoașterea reciprocă. 3. Cerem Comisiei să uh, facă o împărțire în zone uh, să o evalueze împărțirea în zone și să vadă dacă este eficientă cea actuală. Foarte important este ca autoritatea de, autori, de uh, acordare a acestor certificate să poată să fie la nivel național în continuare. În general, noi ne implicăm pentru o definiție foarte generală a um, utilizărilor minore și dorim ca să putem în domeniul fitosanitar să uh, avem mai multă finanțare a cercetării. Analiza riscului, riscul pe care le aduc anumite produse sau substanțe, e, sunt cheia pentru o bună aplicare a produselor fitosanitare și pentru aceasta e nevoie de o procedură de aprobare care să fie lină. În ceea ce privește transparența și independența, noi ne implicăm pentru mai multe măsuri de transparență pentru, și vrem ca sistemul să fie și mai independent și mai robust. În primul rând, una din recomandările concrete pe care o facem este acordarea de uh, statut de raportor uh, pentru state și pentru raportori individuali în statele membre și pentru produsele um, respective. Nu trebuie ca solicitantul să-și aleagă statul membru, ci trebuie să fie atribuit de către comisie. Aceasta este o schimbare pe care noi o cerem numai după anumite criterii, după ce se îndeplinesc anumite criterii. Dacă există destulă expertiză și destule resurse, se poate garanta o analiză corectă și care să fie și realistă și să fie gata în termenii dați. Aceasta e important nu numai pentru soliditatea răspunsului și rezultatelor și pentru încrederea pe care o avem în el, ci și pentru planificabilitatea acestui proceduri, proceduri pentru industrie. În al doilea rând, acest raport nu conține niciun fel de recomandare pentru inversarea sarcinii probei care rămâne la industrie. Nu, e import, nu avem cum să mai cheltuim degeaba banii contribuabilului. Trebuie să îmbunătățim încrederea în, datelor, în datele științifice și pentru aceasta raportul propune un registru. Aici trebuie să fie integrate toate studiile de experți care se fac pe domeniul respectiv și atunci se înțelege și de ce s-au făcut anumite studii, de ce s-au întrerupt sau de ce s-au dus la bun sfârșit și cu ce rezultat. Acesta este un progres enorm și care îmbunătățește și criteriile de calitate pe lângă cele care există de la OECD și de la alte instituții internaționale. Accesul la studiile industriei trebuie să fie de asemenea analizat. Trebuie să se respecte mai bine și proprietatea intelectuală și de-abia după publicarea proiectului de raport se poate vorbi despre o transmitere către statul membru. În al doilea rând, cerem uh, Comisiei ca regulile pentru ca să se analizeze sursele de informare să fie mult mai clare. Noi sperăm ca toate domeniile uh, cercetării și ale științei să poată să fie analizate și să, este foarte important aici care sunt regulile pe care le respectă, de exemplu, o branșă a științei, care sunt criteriile pe care le respectă, trebuie să fie cunoscut acest lucru. Sperăm ca să fie destule resurse pentru aceste uh, studii. Iar autoritățile noastre și agențiile naționale au foarte multe competență, însă pentru noile sarcini care le vor reveni au nevoie de mijloace financiare suficiente. E de aceea foarte important ca negocierile pe care le vom avea să ținem cont de această necesitate. Acum, în ceea ce privește faptele, eu sunt convins că această recomandare, dar și altele, vor putea să îmbunătățească procedura de autorizare, o vor face mai eficientă, mai transparentă și mai solidă în continuare ne vom baza pe analizele științifice, dar prin metode mai bune de testare va deveni mai bună și mai uh, de încredere. Dincolo de aceasta vom avea nevoie de trans- măsuri de transparență suplimentare care vor spori și încrederea. În același timp, noi vom putea garanta industriei și agriculturii proceduri transparente, proceduri de încredere și investițiile în produse și în uh, alte Uh, metode noi. Dragi colegi, interesul nostru este ca toate obiectivele în domeniul fitosanitar să fie atinse. În primul rând, nivelul foarte ridicat de protecție pentru oameni și pentru animale, dar și pentru mediu, dar și îmbunătățirea continuă a producției uh, agricole. Unii colegi consideră că acest raport merge prea departe. Alții, din contra, ar fi vrut să fie mai ambițios. Domnul Stas și cu mine am încercat să găsim o linie de mijloc, un compromis echilibrat. De aceea, eu lansez un apel către toți cei prezenți ca să tragem de aceeași coardă, în aceeași direcție. Mandatul meu se termină în decembrie 2018 și până atunci, când se termină comisia aceasta, avem obligația de a înainta raportul. După părerea mea, nu vom reuși însă, decât dacă toți sunt gata să facă un compromis și renunță la amendamente în afara mandatului. Dacă putem să ne concentrăm, vă rog frumos, pe ceea ce este esențial. Mă bucur în orice caz de colaborarea viitoare și vă mulțumesc foarte mult! Merci, Monsieur Linz, pour euh, vos propos et pour l'appel. Mulțumesc, domnule Linz, pentru prezentarea dumneavoastră. Îmi amintesc că de la început a existat acest apel de a apel de a depune eforturi colective. Aș dori să dau cuvântul colegului Bart Stas. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Împreună cu colegul Linț am Uh, pregătit acest uh, raport și aș dori să vă prezint uh, contextul. Această comisie a fost înființată datorită dezbaterii legate de glifosat și datorită criticilor suscitate, iar scopul acestei comisii a fost să încadreze procedura de autorizare de punere pe piață a pesticidelor. Să vedem dacă această procedură poate să fie revizuită. Eu sunt convins că atunci uh, când au auzit că un reprezentant al verzilor cu un coleg de la PP au fost numiți, toată lumea s-a gândit că Uh, e misiune imposibilă pentru că adesea uh, se consideră că pozițiile noastre, pe anumite domenii cel puțin, sunt complet ireconciliabile și deci că nu aveam cum să ajungem la un uh, numitor comun. Nu a fost așa însă și aici avem și dovada prin raportul pe care îl discutăm astăzi. Verzii au o viziune ecologică, iar partidul PP se bazează pe o altă uh, convingere, faptul că cu toții avem obligația de a lăsa moștenire uh, o planetă într-o stare cât mai bună uh, nepoților și strănepoților noștri. Împreună cu Norbert ne-am pus de acord. De la început am spus că nu are sens să ne Uh, luptăm, am, am încercat să evităm uh, orice fel de uh, bătălie ideologică și deci am hotărât să încercăm să obținem un text cât mai bun, să poată să, care să poată să beneficieze de sprijinul cât mai multor colegi la Parlamentul European, dar Astfel începe și bătălia politică, că, pentru că toată lumea e invitată să depună amendamente și după aceea vom vedea ce putem include și ce nu în text. Dar, așa cum spunea Norbert, noi am avut ca punct de plecare și lucrările comisiei noastre, am avut foarte multe audiere, am audiat nici mai mult, nici mai puțin decât 14 experți, am avut 14 misiuni de studiu, cu ocazia care am învățat foarte multe și fiecare dintre noi, dintre cei doi uh, raportori, uh, am avut uh, contacte foarte strânse, am fost contactați de multe grupuri de lobby, am, în anexa la raport am enumerat și persoanele cu care ne-am întâlnit, pe lângă experții pe care i-am invitat la audierile noastre, Uh, iar rezultatele pe care le-am obținut uh, sunt acum în mapele dumneavoastră. Uh, concluzia la care am ajuns, legislația este strictă, este bună, cu toții suntem de acord că e loc de mai bine, dar câteodată poate că e mai bine să încerci să schimbi puțin traiectoria dacă vrei să îmbunătățește situația. Ce mi se pare foarte important este că în funcționarea generală a unui sistem de autorizare avem nevoie în primul rând de autorități puternice, pentru că trăim într-o vreme când uh, trebuie să faci tot felul de concesii pe plan bugetar, să faci economii și așa mai departe. Însă noi considerăm că trebuie să existe suficiente uh, fonduri la dispoziție pentru ca evaluarea substanței active care e uh, pusă pe piață comercializată pe, ban, pe, pe, pe plan european să se poată face în uh, condiții optime. La fel ca și autorizarea produselor fitosanitare folosite pe ogoarele europene și care sunt folosite de agricultori. Toate aceste substanțe trebuie să fie evaluate luate de către statele membre. Ce mi se pare foarte important e că în raport se uh, subliniază uh, faptul că principiul de precauție rămâne un principiu foarte important pentru noi. Comisia și statele membre trebuie să respecte aceste principii în calitate, uh, atunci când tratează riscurile. Împreună cu echipa, dar și în cooperare strânsă cu echipa colegului Norbert Linț, am încercat să mă asigur că uh, acolo unde uh, am putut să dăm dovadă de mai multă transparență și de, de, de mai multă independență, am făcut-o. Și am încercat în raportul nostru să prezentăm etapă pe, pe etapă acest uh, proces. Și am încercat să vedem unde se situează evaluările de-a lungul uh, uh, procesului. În primul rând, evaluarea substanței uh, active, de care vorbea și Norbert. Uh, Uh, desemnarea uh, statei, uh, statului membru care face raportarea trebuie să se facă de către comisie și nu să fie la, lati, la latitudinea um, solicitantului. E o procedură care se folosește și pentru reautorizare. Tot Comisia Europeană trebuie să se pronunțe și dorim ca ea să se poată pronunța chiar de la începutul procesului. De asemenea, uh, în acest proces sunt implicate și laboratoarele. Uh, am discutat cu reprezentanții OCD. Uh, considerăm că aceste laboratoare ar trebui să fie strict controlate. Norbert a spus și în introducere, cu toții suntem de acord că solicitanții trebuie să figureze într-un registru public împreună cu studiile care sunt transmise țărilor care fac raportarea e vorba de datele brute, pentru că doar evaluând aceste date ne putem da seama după aceea dacă pot apărea probleme sau nu. Deci trebuie să avem un uh, format uh, ergonomic care să ne permită să facem uh, cercetări în continuare și în orice caz să poată să fie uh, uh, folosite către sistemele informatice. dacă o persoană încearcă să uh, găsească studiile legate, toate studiile disponibile în ce privește o persoană activă, poate că uh, această sarcină ar trebui să fie o uh, încredintăm în statului membru care raportează, pentru că astfel se va crește credibilitatea sistemului. Ne dorim de asemenea să domnească transparența de plină, a spus și Norbert acest lucru. Noi suntem pentru un acces deschis uh, al opiniei publice la studii. Toate studiile trebuie să fie făcute publice înainte ca EFSA să uh, dea verdictul final. După ce o țară a făcut uh, recomandarea, ne dorim ca toate studiile și toate documentele să fie puse la dispoziția publicului bineînțeles uh, ținându-se cont de uh, interesele comerciale. Statul membru care raportează și tot ce trebuie să facă el, am ținut cont de dezbaterea pe care am avut-o cu ocazia audierilor. Uh, s-a discutat, de exemplu, de riscul de plagiat. și că nu tuturor, uh, nu tuturor colegilor le place acest termen, termen dar uh, fără a cita uh, sursele, suntem pentru ca statele membre să poată să bazeze, să se citeze uh, anumite informații. Mm, credem că aceste practici trebuie să fie permise, însă să nu se abuzeze de ele. Dacă există și o mențiune, atunci trebuie să fie formulată cât mai explicit posibil. Uh, care este activitatea uh, EFSA Uh, trebuie să ne uh, asigurăm că toate testele uh, privind toxicitatea asupra solului, asupra ecosistemelor, de asemenea concentrarea de praf în apă, în sol, totul trebuie să se bazeze pe metodele științifice de evaluare și pe analiza riscului. De asemenea, dorim să avem și o evaluare post-comercializare pentru ca efectele care au fost uh, invocate, efectele pe termen lung, să poată să fie uh, evaluate cât mai strict. E vorba de efectele pe termen lung asupra sănătății uh, animalelor, a florei, faunei și a uh, ființelor umane. Deci dorim ca, uh, după ce produsul este comercializat, să se facă o evaluare post-comercializare. Știm că EFSA nu are la dispoziție uh, Uh, fonduri suficiente pentru a face față tuturor acestor sarcini și de aceea dorim ca EFSA, dar și ECA să uh, aibă la dispoziție suficiente mijloace financiare pentru a-și putea desfășura în condiții optime activitatea. <clears throat> Mai facem o solicitare, ea a fost uh, de altfel făcută explicită și cu ocazia audierii cu uh, ocazia audierii cu grupul uh, privind uh, mecanismul uh, activității științifice. Deci am uh, cerut să se facă o analiză sistematică a tuturor studiilor cu privire la uh, consecințele unui produ- produs, produs precum uh, glifosatul. Știu că există poziții științifice diferite și În orice caz, EUSAM uh, trebuie să uh, funcționeze ca un mediator în cazul în care pozițiile uh, sunt foarte divergente. În ce privește substanțele active, cu ocazia audierilor am, lips- am constatat că lipsește transparența, mai ales în activitatea Comitetului Permanent cu privire la alimente și a nutrețurilor. Societatea, opinia publică însă trebuie să știe cum sunt luate aceste decizii, care au fost argumentele folosite pentru a ă, aproba o, o substanță ă, și deci Comisia trebuie să se asigure că se stabilesc criterii foarte clare în baza cărora dacă se constată că efectele asupra mediului înconjurător ă, trebuie să existe criterii clare. Deocamdată ele nu există. Uh, sperăm ca până la finele anului 2018 Comisia să publice o uh, listă negativă a uh, substanțelor care sunt folosite în formule chimice, dar nu numai o listă negativă, ci și formulele chimice ale substanțelor respective. În fine, mai avem un capitol cu privire la punerea pe piață, comercializarea substanțelor fitosanitare. Uh, cu ocazia audierilor ne-am dat, ne dat seama că uh, există multe probleme legate mai ales uh, de efectul cumulativ al acestor substanțe, pentru că unii experți spun că substanțele active împreună cu celelalte substanțe, deci în combinații, devin mai toxice decât dacă s-ar folosi doar substanțele active. Noi considerăm însă că trebuie să existe verificări foarte clare. Și cu ocazia evaluărilor, ar trebui să se dea o dovadă de o transparență totală, ar trebui ca publicul să aibă acces la aceste date, să poată să fie încă o dată ușor interpretate de către, de către calculatoare. N-am reușit să ajungem încă la o, o decizie și probabil că vom mai discuta în continuare. Știu că există și la comisie divergențe de opinii Știm cu toții că autorizația pentru substanțele fitosanitare uh, e acordată de către statele membre, e de competența lor, dar în raportul nostru spunem că, da, într-adevăr, statele membre trebuie să se ocupe în continuare de autorizație, dar ne-am uh, dori uh, ca statele membre să coopereze mai strâns unele cu altele. În cinci aliniate în raport am sintetizat dezbaterea pe marginea raportului cu privire la punerea în aplicare a regulamentului pentru pesticide. Am prezentat uh, derogările, articolul 53. Am uh, făcut uh, cinci recomandări în atenția Comisiei Europene. Din punctul meu de vedere, avem un uh, rezultat mai mult decât satisfăcător, un rezultat uh, care este un bun punct de, de plecare pentru o dezbatere uh, sinceră o dezbatere care nu ar trebui să fie ideologică, după părerea mea. Cred că cu toții trebuie să uh, fim sinceri unii cu alții și să ne spunem, iată datele științifice de care uh, dispunem deocamdată, iată cum arată știință și pe baza lor să vedem uh, care sunt deciziile pe care le luăm. Și acum aș dori să fac o observație personală, o observație de ordin politic îmi pare rău și cred că în raport figulează acest lucru. Uh, faptul că am cooperat bine cu Norbert dovedește acest lucru, însă vă pot spune că de-a lungul acestui proces am avut impresia că atunci când se punea problema invitării experților uh, și a stabilirii ordinii uh, de zi a reuniunilor noastre, adesea mi s-a părut că uh, aveam de-a face cu o bătălie ideologică și că uh, câteodată unii colegi uh, apăra interesele industriei și grupul meu a uh, organizat o audiere separată pentru a uh, evalua efectele asupra industriei. În orice caz, cu raportul pe care îl avem, sper că în 6 decembrie să obținem un rezultat excelent spre bucuria multora, sper eu. De Merci, Marc. Mulțumesc, Bart, pentru aceste comentarii. Munca voastră este foarte bună și acum aș dori să vă propun să dăm drumul discuției. Îi dau uh, cuvântul doamnei Gutelan pentru S și D. Aveți 3 sau 4 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului socialiștilor și democraților, aș dori să le mulțumesc coraportorilor pentru munca lor. Suntem pregătiți să colaborăm într-un mod constructiv, în așa fel încât să ajungem la un raport final eficient și robust, care să ajute Comisia în procesul său de refit. Toată lumea știe că una, unul dintre principalele motive pentru care a fost creată comisia noastră specială este cazul glifosatului. Trebuie să găsim toate soluțiile posibile în așa fel încât să evităm repetarea unui astfel de incident pe viitor. Consecințele sunt serioase. Credibilitatea întregului proces de autorizare a scăzut dramatic de atunci. Uniunea Europeană și autoritățile sale au, fost, uh, au suferit uh, foarte mult de pe urma acestei scăderi de încredere. Se pare că publicul nu mai are atât de multă încredere în organismele științifice de la niciun nivel. De aceea ne confruntăm cu o foarte mare provocare și avem foarte mare responsabilitate de a reclădi această încredere și să evităm repetarea acestui gen de scandal. Grupul Socialiștilor și Democraților este complet de acord cu câteva dintre aspectele menționate în proiectul de raport, mai ales nevoia de a asigura independența totală și transparența crescută din cadrul procesului european de autorizare. E nevoie să aplicăm pe deplin principiul precauției în momentul în care se hotărăște dacă se autorizează sau nu o act- substanță activă într-un într, produs de protecție a plantelor. e nevoie de măsuri de atenuare riscului cu caracter juridic obligatoriu. De asemenea, ar fi util să creăm și un sistem de monitorizare post-comercializare ca să vedem care sunt efectele pe sănătatea umană și animală, precum și pe mediu. În directiva privind utilizarea sustenabilă există prevederi care merg în această direcție, pe care le-am putea utiliza. Putem îmbunătăți și raportul acesta în direcția menționată. Noi vom analiza raportul și vom prezenta amendamente care să consolideze câteva aspecte importante pentru noi. În primul rând, este vorba de conflictul de interese. În timpul audierilor, de mai multe ori, s-a vorbit despre un posibil conflict de interese în timpul procedurii de evaluare. Trebuie să creștem transparența din întreaga procedură, inclusiv prin proceduri uh, solide de screening ale tuturor părților interesate care sunt implicate. De asemenea, este nevoie de măsuri bugetare adiționale pentru a asigura evaluări adiționale, autonome, ale uh, pesticidelor. Dacă comparăm situația cu Canada sau cu SUA, vedem foarte clar că sunt foarte multe diferențe. Sunt uh, mai mult de 500 persoane 500 de persoane sunt implicate în evaluările PPP-urilor, PPP-urilor, îmi scuze, în Canada, precum la EFSA sunt mai mai puține persoane. Iar aici există o mare miză și anume independența și uh, independența de lobbyiști. În al treilea rând, trebuie să ne punem semne de întrebare cu privire la uh, sistemul actual de aprobare pe două niveluri. Avem un nivel european și unul național. Dacă ne dorim mai multă seriozitate în introducerea în a studiilor epidemiologice, atunci trebuie să studiem efectele acestor produse, deoarece în viața reală oamenii nu folosesc substanțele active, pur și simplu. Sistemul de autorizare pe două niveluri ar putea, în mod neintenționat, să omite anumite efecte epidemiologice importante, pentru că ele nu se află, pentru că ele se concentrează pe alte aspecte decât produsele utilizate pe teren. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Guteland. Are cuvântul doamna McIntyre pentru ECR. Vă mulțumesc! Stimați colegi, mai mulți experți și mai multe autorități, precum și mai multe părți interesate, ne-au prezentat diverse informații în diversele audieri din ultimele luni. Motivul pe ca, pentru care i-am invitat pe acești vorbitori este să uh, le auzim opiniile, să le punem întrebări și să învățăm din uh, experiența lor. Sunt opinii pe care ne le pot furniza doar oamenii care lucrează zi de zi în acest domeniu. Însă, citind proiectul de raport, îmi dau seama că el ar fi putut fi scris fără să fie ascultat pe nimeni în nicio audiere. Textul este selectiv și multe dintre explicațiile paneliștilor sunt ignorate complet. De aceea eu sunt îngrijorată că acest raport este un punct, de, un punct prost de pornire pentru munca noastră. Eu nu cred că sistemul actual ar fi perfect și, într-adevăr, eu consider că se pot face îmbunătățiri. Putem crește transparența. Ca să fim uh, cât mai corecți, Comisia a făcut deja acest lucru inițiind o revizuire majoră a legislației în domeniul uh, siguranței alimentare și, de asemenea, printr-o prin exercițiul refit al regulamentului 1107 per 2009. E nevoie de un nou cadru de reglementare care să permită intrarea pe piață a, noi te- a unor noi tehnici de agricultură și așa mai departe, care să reducă nevoia de a ne baza pe substanțe foarte vechi. Francesca Acteber de la Greenpeace ne-a spus la ultima noastră audiere că nu e vorba de a rezolva neapărat lacune din legislație. Mai degrabă, e nevoie să se îmbunătățească punerea în aplicare a legislației actuale. Totuși, în conformitate cu acest proiect de raport, diversele cărămizi ale sistemului nostru sunt subminate și practic sunt descrise de către coraportor ca fiind inadecvate. S-au menționat diverse probleme, de exemplu, slăbiciunea sistemului uh, cu statul membru raportor sau uh, presupuneri de plagiat, eșecuri ale sistemului zonal. Toate chestiunile acestea s-au dovedit că nu sunt pertinente, însă ele reapar în proiectul de raport. Un uh, exemplu, la alineatul 50. Aici se spune că măsurile de atenuare a riscului nu ar trebui să mai fie la nivelul statelor membre. Asta în ciuda faptului că în momentul în care s-a agreat regulamentul de către colegiuitori și adoptat în ianuarie 2009 cu o majoritate covârșitoare în Parlament, diviziunea de competențe s-a considerat a fi necesară pentru a ne asigura că atenuarea riscurilor se adaptează diverselor peisaje și practici și metode de cultivare din statele membre. Alineatul 48, unde este vorba despre informațiile de confirmare. Și acest alineat este interpreta greșit. Pentru că concluziile ombudsmanului sunt complet diferite pe această temă. După ce s-a evaluat în mod atent uh, utilizarea da- informațiilor de confirmare pentru 10 substanțe, comisia a ajuns la concluzia că nu există nevoia de a se retrage autorizația pentru niciunul dintre acestea. Prin urmare, informațiile și opiniile care provin de la agențiile naționale, agenții, um, agen, alte agenții și alte părți interesate care se ocupă cu punerea în aplicare a unuia dintre cele mai stringente uh, și stricte, îmi cer scuze, sisteme din lume, nu trebuie să fie aruncate deoparte în redactarea acestui raport. De aceea eu voi redacta câteva amendamente pentru a aborda aceste probleme. Din perspectiva ECR-ului, e nevoie de un de opinie, de un, avi, un raport mult mai echilibrat, pentru că numai astfel putem uh, sprijini rezultatele acestui, acestei comisii. Mulțumesc pentru al doilea cuvântul, doamna Frederic Ries. Mulțumesc. După opt reuniuni și după ce am audiat foarte mulți experți după trei misiuni în străinătate, eu nu am aceeași opinie ca doamna McIntyre. Mie mi se pare că raportul uh, pe care îl dezbatem astăzi este un document foarte bun de pornire și eu pot să-l semnez fără nicio ezitare. Cu toții încercăm să atingem un bun echilibru, pentru că și în grupurile noastre sunt uh, opinii divergente și cu toții încercăm să ajungem la un numitor comun. Și știm care este istoricul uh, scandalului cu glifosatul. Raportorii au încercat să uh, respecte acest echilibru. Raportul lui Pavel Poc a fost uh, votat la Strasbourg acum câteva săptămâni și el vizează tocmai punerea în aplicare a regulamentului 1107 din 209 și s-a votat cu 140 de voturi pentru și 34 împotrivă. Le urez același succes raportorilor noștri. Dar există un risc cu toate aceste amendamente care s-ar putea să apară. Să se neutralizeze, practic, tot ceea ce dorește raportul să spună. Practic, raportul final să nu mai spună nimic, să nu mai aibă niciun efect. Totul depinde de capacitatea noastră de a face un compromis. Cu toții dorim să spunem uh, să ne impunem punctul de vedere pe un uh, element sau altul, dar trebuie să ajungem la un compromis. Sistemul cu autorizațiile duble, EFSA pe de-o parte și statele membre pe de altă parte, substanța activă pe parte și uh, produsele comercializate pe altă parte funcționează. Și Parlamentul a aprobat acest sistem în 2009, chiar în momentul în care noi am negociat cu Consiliul, am că sunt de acord cu Consiliul. Și textul care a intrat în vigoare este cel care este și acum dacă îl modificăm s-ar putea să, să ajungă la și mai multe probleme. Bart, ai spus că e nevoie de evoluție, nu de revoluție. Mie mi se pare foarte important să fim cât mai pragmatici ca să fim cât mai constructivi. Sau domnul Linz a vorbit despre evoluție și revoluție. În fine, sunt sigur că și Bart e de acord. Să intrăm un pic mai în detaliu acum. Majoritatea chestiunilor care mă îngrijorează pe mine sunt următoarele. În primul rând e vorba de principiul precauțiunii. Nu trebuie să ezităm să bătem manele pe acest principiu. El trebuie să fie central. Cu toții suntem de acord în momentul în care apare oarecare incertitudine științifică. E vorba la punctul 4, e vorba despre acest principiu la punctul 4 din text. Comisia, la începutul scandalului glifosatului, a propus o prelungire cu 18 luni. Și a propus interzicerea unui singur component pe atalamin. Și atunci mă întreb cum am fi putut aplica atunci principiul precauțiunii. Se pare că nu înseamnă același lucru pentru toată lumea. Sunt diverse componente care intră în, uh, pe lista de ingrediente a glifosatului și atunci eu mă întreb de ce lista ingredientelor, lista negativă, este goală. La un moment dat, la articolul 27 din regulament, se prevede uh, existența unei astfel de liste de ingrediente care nu trebuie să fie utilizate și atunci aștept să vă ce spune Comisia vis-a-vis -vis de această listă negativă. Noi, cei de la Parlament, ne-am exprimat dorința în acest sens, dorințele în acest sens la punctul 22 din raport. Încă o chestiune mai tehnică. sinergiștii fitoprotectori și ecoformule, aceste substanțe chimice trebuie să fie supuse unei uh, proceduri uh, de evaluare, la fel ca pentru substanțele active. De ce există întârzieri în procedura de evaluare? Domnule președinte, se pare că doamna McIntyre, de asemenea că nu sunt probleme cu interpretarea. Doamna McIntyre, am încercat trei dintre aceste uh, căști, dar există probleme pe partea de audio, nu aud uh, interpretarea în limba engleză decât foarte uh, difuz. Deci nu pot să vă ascult cu atenție. Încerc să înțeleg ce spuneți. Il y a un technicien qui peut sauver Madame McIntyre. Ce serait quand même dramatique qu'elle puisse pas suivre le, le, le contenu de nos échanges. Se pare că nu se poate urmări conținutul nostru. Nu cred că e vorba de căști. Cred că e vorba de microfonul interpreților, spune doamna McIntyre. Est-ce que nous pouvons yes, faire un, un essai avec uh, la Ah, it's okay. Thank okay, they've sorted it. Se pare că au rezolvat problema. Doamna Ries, pot continua? Da, voi continua de unde rămăsesem și voi încerca să ajung la concluzie. Știu că m-am întins cu vorba un pic. Legat de aceste substanțe, sinergiștii și, uh, și mai departe, de ce există întârzieri? și am pus uh, această întrebare. Și în încheiere, domnule președinte, la 62 și la 64 în text se denunță faptul că statele membre au uh, recurs la procedura de urgență. Noi repetăm uh, faptul că Comisia trebuie să fie mai strictă și să pună în aplicare mai bine regulile care vizează derogările. Deja m-am uh, menționat la cloropic, m-am referit la cloripicrină și clorofiliproz, care sunt substanțe mm, controlate în Belgia. Nu se respectă de asemenea nici alte principii. Punctul acesta apare la punctul 71, principiul IPM, și eu voi înainte anumite uh, amendamente care să acorde acestor principii importante prioritatea și atenția cuvenită. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră foarte clară. Acum îi dau cuvântul domnului Omar G. pentru GUE. Monsieur le Président, merci. Suite au scandal. Mulțumesc, domnule președinte. În urma scandalului glifosatului și Monsanto, am creat această comisie specială pentru pesticide pentru a vedea prin anchetă felul în care a fost evaluat glifosatul de către autoritatea germană și de către EFSA înainte să fi fost reautorizat. Și aceasta în ciuda tuturor semnalelor de alertă din partea comunității științifice despre cât de periculos este. Și așteptăm acum și din partea comisiei noastre să facă investigații pe lângă lobbyiști despre conflictele de interes și despre procedura care lipsește de, care îi lipsește transparența pentru ca să fie clar pentru toți solicitanții de, pesti, de autorizare de pesticide. Noi am spus deja de mai de mult că problema nu era deloc rezolvată, chiar când s-a numit rezolvată, iar procedura de autorizare a pesticidelor este chiar ea subiectivă, pentru că de fapt ea se bazează în mare parte pe argumentele și studiile pe care ni le oferă industria pesticidelor, care nu are ca obiectiv decât să ducă la autorizarea cât mai multor pesticide, după cum știți, indiferent de riscuri. Și totuși, în ciuda tuturor acestor fapte, sunt destul de uimit că avem atâte puține informații în raport despre combinațiile foarte nesănătoase. Că nu există nicio frază despre Monsanto Peppers, că nu există nicio frază despre conflictul de interese și despre felul în care industria și-a acaparat această procedură. Sunt foarte uimit și de slăbiciunea recomandărilor din raport pentru ca să evaluăm contaminarea adevărată decât prin pesticide, de, ținerea, de faptul că trebuie să ținem cont de toate substanțele care le compun, de efectele pe termen mediu, dar și lung, de, din cauza tuturor pesticidelor care sunt uh, lăsate în natură de zeci de ani. Și să știți că am pur și simplu am picat de pe scaun când am citit punctul 44 cu privire la glifosat. Iată ce spune punctul 44. Invită mecanismul de consiliere științifică să întreprindă o revizuire a tuturor studiilor uh, disponibile cu privire la cancerinogenit, potențialitatea de Um, a provoca cancerul al glisfosatului și a tuturor formelor de produse bazate de pe glisfosat. pentru ca să ne pregătim pentru o decizie de reînnoire a aprobării act, aprobării pentru glifosat. Eu nu cred că milioanele de cetățeni sunt gata să uh, abordeze lucrurile așa. Și raportul acesta ne permite, ne permite să sperăm cam puțin uh, la o societate fără substanțe toxice, o societate în care să nu fie obligat să te intoxici ca să mănânci și în care noi să nu mai fim numai niște cobai pentru anumite firme din industria farmaceutică. Noi nu prea învățăm din experiențele tragice bestul sau cu alte produse, după cum ați spus și dumneavoastră, care fac uh, acum uh, obiectul mai multor articole și va trebui să ne mulțumim cu jumătatea de măsură. Mai precis, cu rezoluția așa cum este ea acum, care nu este deloc satisfăcătoare pentru grupul nostru. noi vom încerca să o îmbunătățim prin amendamente. Vreau să închei însă spunând următoarele. Atunci când e vorba de o luptă pe care trebuie să o purtăm pentru sănătatea oamenilor și sănătatea planetei, atunci spiritul de compromis și echilibrul de care vorbeam înseamnă deja spiritul de eșec. Mulțumesc! Si, eh, la parole est à monsieur Pedicini pour le FDD. Are cuvântul domnul Pedicini, e FDD. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult tuturor raportorilor pentru această primă schiță care conține deja foarte multe din elementele pe care noi le-am adunat în ultimele luni de lucru și care sunt indispensabile. Pentru noi, primul lucru indispensabil este ca autorizarea pesticidelor să ține cont de principiul de precauție. E foarte banal, poate să auziți așa ceva, dar nu se pot pune pe piață produse periculoase și apoi uh, să sperăm că ele sunt folosite în siguranță, când nici măcar nu există un sistem de supraveghere care după aceea să acționeze în avalul uh, comercializării. Eu am vorbit cu foarte mulți agricultori care mi-au spus cum funcționează și am încercat și să intru într-un magazin să cumpăr o cantitate oarecare de glifosat și să o folosesc cum doresc, fără niciun fel de control. Deci, aceasta este realitatea despre care discutăm acum. E foarte straniu și că în Uniunea Europeană uh, pesticidele se cheamă fitofarmaceutice, iar efectele lor colaterale sunt uh, utilizate după o fază lungă de experimentare clinică, o lungă fază de experimentare științifică. Numai după aceea, de fapt, se poate autoriza ceva. Și, în plus, ele trebuie să fie controlate prin sisteme foarte severe de farmacovigilență. Pesticidele, de fapt, sunt un subiect necunoscut pentru noi. Nu se știe nici despre expunerea agricultorilor la ele să ne gândim la cetățeni care sunt expuși, de exemplu, în mod inconștient la aceste substanțe. E vorba de o expunere care nu se întâmplă numai atunci când ei intră în contact cu alimentația, ci rezidurile de pesticide sunt în apa și în aerul pe care noi le folosim, le respirăm acel aer. Nu e vorba numai de faptul că pe piață sunt pesticide periculoase, acesta deja e un fapt, am văzut și în întâlnirile pe care le-am făcut, foarte multe substanțe cancerigene, dar grav este și că populația nu e informată despre ceea ce se întâmplă. La televiziune oamenii ne spun mâncați fructe și legume, dar puțin știu că tocmai acele fructe și legume pot să conțină aceste substanțe atât de periculoase pentru sănătatea lor, așa cum este și cu berea, cu pastele, cu vinul și toate altele, foarte multe otrăvuri pe care noi le înghețim în fiecare zi. Uh, puține, câteva cuvinte și despre import. Produsele care intră din afară în Uniunea Europeană, trebuie să facem și acolo ceva. Nu putem să ne gândim că vom fi riguroși în Uniunea Europeană, vom încerca să îngreunăm sistemul de autorizare foarte mult, astfel încât să poată să fie cât mai strict și în același timp să acceptăm pasiv să intre produse în Uniunea Europeană cu un conținut de fito, uh, produse fitofarmaceutice și pesticide care e foarte greu de controlat. Tocmai acei agricultori de care vorbeam din Uniunea Europeană suferă și deci suferă de o concurență neloială pe care cu greu o pot combate ei sunt de fapt automat obligați să utilizeze fitofarmaceuticele pentru ca să intre pe piață. E vorba de o, o chestiune care trebuie neapărat abordată foarte deschis. Pentru noi aceasta e o bătălie istorică pe tema pesticidelor, trebuie neapărat să o câștigăm și vom face tot posibilul pentru a înăspri acest raport. Merci, Monsieur Loiseau. Mulțumesc, domnul Loiseau, de la grupul ONF. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorilor pentru eforturile depuse. E un subiect dificil, știm cu toții. Am organizat uh, aceste audieri în ultimile luni uh, care trebuiau să ne uh, lumineze, să ne elucideze, dar nu e chiar așa. Domnii Lință și Staes au publicat uh, la sfârșitul raportului lista persoanelor, lobiștii, reprezentanții ONG-urilor și al, altor organizației. Deci vă mulțumesc pentru transparență. Așa cum ați spus, domnule Ontriu, de la începutul activității comisiei noastre, ea a fost înființată tocmai pentru că exista o problemă sau cel puțin ne puneam întrebări uh, uh, legate de acest proces. Acest, uh, acest raport încearcă să identifice problemele, și independent de o parte din probleme care nu sunt rezolvate, aș dori să revin la două aspecte importante. Uh, la sfârșitul raportului există această anexă, ori uh, agricultorii nu au fost menționați nicăieri altundeva în uh, raport. Ei sunt primii impactați, sunt primii afectați, câteodată o plătesc chiar cu viața și cu sănătatea aceste produse fitosanitare. Înainte a vorbit cineva despre glifozat, eu cred că casa Monsanto Bayern uh, uh, își freacă mâinile de plăcere pentru că a găsit un nou produs de înlocuire uh, Uh, cu alt nume, bineînțeles că uh, îl comercializează sub uh, un număr care va uh, funcționa timp de, patru, timp de patru ani și am înțeles că prețul va fi uh, crescut de patru ori. Mulțumesc uh, uh, ecologiștilor care au dus această luptă, pentru că până la urmă tot agricultorii vor avea de suferit din toate punctele de vedere. Dar am, încercat, am încheiat această paranteză. Uh, Uh, prioritatea noastră sunt uh, utilizatorii. Ar trebui uh, să nu fim îngrijorați doar de procesul de autorizare, ci ar trebui să ținem cont de consultări, de avize, de expertiză științifică, și apoi să fie, avem uh, o reprezentare mai bună la comitetele de studii și de decizii. Apoi, în legătură cu procedura de autorizare a substanțelor în Europa, care ar fi cea mai strictă din lume, da, poate, dar la ce folosește ea și la ce ne va folosi după uh, ce vom uh, continua să importăm produse din țări în care normele de autorizare și metodele nu sunt aceleași cu cele ale Uniunii Europene. Eh, la ce va servi dacă vom fi foarte stricți eh, cu privire la autorizarea și folosirea glifosatului în condițiile în care importăm eh, cantități imense din, de produse agricole din Canada, din Austria, din Noua Zeelandă, prin aceste acorduri de liber schimb tot mai numeroase. Țări care nu au aceleași scrupule ca și noi au lipsit din dezbatere aceste două aspecte în ultimile luni și ar trebui să fie corectată situația, ele trebuie să fie introduse în procesul final. Mulțumesc, domnule Loazu. Înainte de a uh, da cuvântul celorlalți colegi, aș dori să fac două observații uh, de ordin procedural. Domnul Omarji a părăsit țara, îmi pare rău, dar în orice caz uh, împreună am avut uh, acest proces, dar aveam un cadru înainte și vă reamintesc acest lucru Uh, definiserăm, validaserăm și uh, votaserăm un cai de sarcini și deci în acest uh, cai de sarcini s-au înscris lucrurile noastre. Sigur că la început am spus că unii suntem pro, alții suntem împotrivă, dar nu asta era problema. Ideea era să revizuim acest proces de comercializare a moleculelor. Acesta a fost, acesta a fost scopul activității noastre. Nu acuzăm pe nimeni și nu Uh, ne ocupăm nici de conținutul acordurilor de schimb, liber schimb. Sigur, toate sunt legate între ele, toate aceste aspecte, dar nu este obiectul uh, lucrărilor noastre, ale comisiei noastre. Uh, nu cred că este corect să-i criticăm pe raportori. Trebuie să încadrăm această activitate colectivă, pentru că dacă nu, poate că ar trebui să începem de la zero deci, încă o dată, doresc să vă reamintesc că aceste lucrări ale comisiei noastre a respectat un cadru și un demers care au fost precizate de la început. Și tot ce am făcut, îmi pare rău că nu toată lumea a participat la aceste lucrări, dar știm cu toții că avem fiecare obligațiile uh, sale, dar în orice caz uh, au dus la această uh, construcție colectivă în care fiecare etapă era importantă. Atât audierile organizate aici, cât și misiunile uh, de studiu. Uh, la Dijon ne-am întâlnit la, cu INRA, pentru că acolo voiam să vedem uh, dacă toate aceste substanțe sunt uh, necesare. Ne-am întâlnit uh, cu Centrul Internațional de Luptă împotriva Cancerului, ne-am întâlnit cu cercetători, cu medici și așa mai departe și fiecare element a reprezentat o cărămidă nouă la această construcție. Uh, cu toții ați fost liberi să participați la dezbateri, uh, să participați la misiuni. Vă rog să uh, citiți conținutul, procesele verbale ale reuniunilor și ale misiunilor, pentru că de fiecare dată veți constata că există în mod exhaustiv, cel puțin am încercat să acoperim cât mai amplu toate cunoștințele existente. Deci, uh, înainte să trecem la amendamente, sigur că poți să depui amendamente care merg în orice direcție, dar în orice caz aș dori să vă reamintesc că cu toții avem o răspundere. Trebuie ca împreună, și mai mulți dintre dumneavoastră a spus acest lucru și insist, uh, uh, trebuie să publicăm un raport responsabil în perspectiva mizelor. Asta nu înseamnă că uh, dacă nu ne ocupăm de acordurile de liber schimb, pentru că nu fac parte din domeniul nostru de competență, nu trebuie ca raportul nostru să fie uh, responsabil. Pentru că până la urmă viza finală este să ne asigurăm că uh, trebuie să protejăm sănătatea a 500 de milioane de europeni printre care, bineînțeles, că în primul rând, în prima linie, se află și agricultorii, dar și cei care folosesc molecule în, mileniu, în, în mediul urban, în orașe și așa mai departe să facă experiențe foarte interesante în Europa, astfel încât uh, oamenii uh, sunt, uh, se simtă vizați și că trebuie să mergem pas cu pas, uh, chiar dacă astăzi ne dăm seama că trebuie să uh, luăm deciziile cât mai repede cu putință. Înainte de a da cuvântul membrilor, iată ce doream să spun, uh, le mulțumesc raportorilor alternativi. Doamna Adelaie, Mulțumesc pentru misiuni Uh, misiunile care au fost de analiză și nu de anchetă sau de investigare. Eu consider că tot ce am făcut noi uh, sau cei doi coraportori ai noștri au făcut o treabă minunată pentru, așa cum s-a spus, a fost vorba de un efort colectiv. Domnule președinte, eu eram uh, convinsă că aveam această capacitate de a ne asculta unii pe alții, pentru că sunt ferm convinsă că, indiferent de convingerile politice, pe toți ne uh, însuflețește aceeași răspundere, respectiv uh, ocrotirea sănătății concetățenilor noastre, acelor 500 de milioane de europeni pe care îi reprezentăm la Parlamentul European. Uh, de obicei avem probleme legate de metodă și nu de pe chestiunile de fond. Și în ceea ce privește metodele, prin misiunile pe care le-am uh, efectuat, uh, la care am participat uh, împreună, care ne-au permis să ne cunoaștem mai bine, să ne înțelegem mai bine unii pe alții și așteptările celorlalți, deci, până la urmă, raportul uh, nu face decât să ilustreze această capacitate de uh, a um, împărtăși aceleași obiectivuri, uh, obiective și idealuri. Bineînțeles că acum trebuie să, mm, ca textul pe care îl vom redacta să fie la înălțimea așteptărilor formulate. Aș dori să spun că pe mine mă preocupă patru aspecte. Primul, și doamna Risă s-a referit la același lucru, această ambivalență între răspunderea Comisiei cu privește la omologarea substanțelor active și autoritățile, autorizațiile de comercializare de către statele membre. Această dihotomie trebuie să fie uh, eliminată, trebuie să găsim o soluție alternativă, astfel încât să readucem încredere în procedură, mai ales în procedura, la nivel, uh, uh procedura europeană. Și acum uh, ajung la uh, subiectul conex al derogărilor sau autorizărilor pentru uh, folosiri uh, uh mai puțin însemnate. Știu că aceste um, exonerări sunt foarte numeroase, dar trebuie să ne întrebăm de ce am ajuns la toate aceste derogări. Pentru că această problemă este uh, o problemă majoră pe care nu am abordat-o prin anticipare, de exemplu, prin finanțare, finanțarea cercetării, a dezvoltării, a inovării. Și deci, iată-ne astăzi uh, ajuns uh, în situația în unele state membre în care producția este, uh, este foarte importantă, de aceea în aceste state membre s-a ajuns să se acorde atâtea derogări. O altă problemă, din punctul meu de vedere, este recunoașterea reciprocă. Atunci când EFSA ne spune că pentru derivatele uh, glifozatului există state care aprobă 600 de produse pe piață și altele 60, îmi spun că poate există probleme. Și în ceea ce privește recunoașterea reciprocă, trebuie să înaintăm, să facem pași înainte, o pistă de reflexie vom mai discuta cu raportorii alternative și la grupurile noastre, ar fi bine ca acolo unde vorbim despre recunoaștere reciprocă, Comisia și EFSA respectiv să poată să uh, se sprijine pe activitatea agențiilor, uh, uh, dar nu pe toate agențiile din statele membre. Știu că trebuie să-i las și pe colegi să vorbească, o să mă opresc aici, dar cred că Uh, avem o răspundere colectivă, uh, nu trebuie să uităm care este miza, nu facem aici un proces, nu suntem nici uh, partea acuzării apărării. Cu toții lucrăm în slujba 500 de milioane de europeni pe care îi apărăm și trebuie să le protejăm sănătatea. Mulțumesc, domnul Dorfman, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, în general, avem aici uh, un raport foarte complet și care poate să fie o bază foarte bună, foarte bună și rezumare a întregii activități din ultimele luni. Vreau doar 3-4 puncte să menționez uh, de la început. Doamna, antevorbitoarea mea a spus că derogările în, în linie cu articolul 53 sunt uh, o problemă. Sigur că se poate critica această practică, dar dacă ne uităm numai la statistică și dacă ne uităm și cât de des statele membre au uh, aplicat articolul 53, mi se pare că nu e suficient. Trebuie să ne uităm de ce a fost aplicat articolul 53 iar apoi putem vedea că, din păcate, în ultimii ani am avut din ce în ce mai multe dăunătoare din toată lumea care au venit uh, în Europa. Probabil știți și de musca, care a creat probleme uh, pomilor fructiferi. Nu avem însă substanțe active pentru a face față acestor noi dăunătoare în Europa și de aceea statele membre sunt obligate să aplice articolul 53 Întrebarea e deci de ce s-a aplicat de atât de multe ori acest articol. Iată, aceasta e explicația. Și acum altceva, nu despre 53, ci despre punctul 53 de data aceasta din uh, raport, pe care nu l-am înțeles foarte bine. La punctul 53 din raport, uh, scrie că pentru substanțele active biologice, deci uh, pesticidele cu risc scăzut, trebuie să fie aplicată aceeași procedură strictă ca și la celelalte substanțe active. Eu am fost acum 2 ani raportor în Parlamentul European tocmai despre pesticidele cu risc scăzut și nu mi-am să fi avut aceeași cerință. Din contră, atunci se spunea că pentru acestea care sunt biologice, substanțele active, trebuie să avem o cale simplificată de aprobare Așa cum vedem și în acest raport, de fapt, pe bună dreptate, pentru aceste pesticide recomandată procedura aceasta. Trebuie să găsim o cale accelerată de aprobare și aș vrea să rog de aceea raportorul să se mai uite odată dacă nu se poate schimba ceva, poate că nu e clar ce am înțeles eu aici. Un ultim, ultim punct despre statele membre raportoare. Aici avem o mică contradicție. Avem un punct în acest raport în care se regretă faptul că numai puține state membre pot să fie state membre raportoare și după aceea mai târziu se cere în același text că dacă un stat membru dorește să devină stat membru raportor să se garanteze ca el să îndeplinească premizele calitative pe care trebuie să le îndeplinească, fapt cu care sunt de acord. Deci ar trebui să ne uităm dacă cele 28 de state membre chiar uh, pot să îndeplinească aceste premize de a fi raportor sau nu și dacă concentrarea pe anumite state membre doar nu se explică și prin faptul că nu toate îndeplinesc aceste premize din punct de vedere al structurii. Iar EFSA, bineînțeles că numește aceste state membre întotdeauna ca raportor. Mulțumesc! Merci, Monsieur Dorfman. La parole est à Madame Doamna Hoibuch are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult raportorului. Scrie scriu foarte, sunt foarte multe lucruri trecute în acest raport care mi se par foarte bune. Se recunoaște că există lacune în regulamentul nostru cu privire la pesticide dar nu numai în el, ci și la punerea sa în aplicare. Indiferent dacă avem un regulament excelent, dacă punerea în aplicare nu este bună, nu ne putem uh, culca pe dreapta. S-a recunoscut și că avem o problemă centrală cu faptul că autoritățile se bazează la autorizare pe studiile din partea industriei despre pesticidul respectiv, pe care chiar ele l-au mandatat. Se spune foarte clar despre ce e vorba în raportul acesta. Glifosatul este luat ca exemplu, iar uh, Autoritatea Federală pentru Cercetare și Evaluarea Riscului din Germania nu a fost corectă, nu a fost acceptabil ceea ce s-a întâmplat și m-am bucurat să citesc în raport că se recunoaște că s-a întâmplat ceea ce nu trebuia să se întâmple, deci există greșeli la punerea în aplicare și trebuie să încercăm să schimbăm lucrurile cât se poate de mult. Dar uh, nu este suficient să facem doar aceste lucruri, mai ales când ajungem într-o situație precum am ajuns cu glisofosatul, în care există o controversă foarte mare științifică dacă sau nu este o substanță uh, cancerigenă și fiind dat că n-am găsit o soluție nici la noi în comisie, trebuie să știm ce facem. Nu putem să spunem că știința recomandă una dintre direcții, pentru că știința nu este unitară. Deci trebuie să găsim o soluție și pentru astfel de situații de remiză, ca să spunem așa, în care nimeni nu are dreptate. Societatea civilă nu poate să se impună împotriva industriei și a intereselor ei, am văzut aceasta deja de multe ori în trecut, iar uh, acum legiuitorul trebuie să rezolve astfel de situații indecise, dar nu niciun caz uh, călcând peste sănătatea oamenilor și punând interesele lor pe locul 2. Eu cred că studiile din industrie trebuie să fie publicate, scrie în raport că trebuie să fie verificabile, dar totuși trebuie să ajungem și la capacitatea de a acționa independent de industrie când vrem să facem un studiu. Cel mai bine ar fi ca industria să cotizeze într-un fond în care după aceea autoritățile de autorizare pot să mandateze cu banii respectivi studii. Aici avem un sistem care ar fi extrem de transparent și ar trebui să ne asigurăm ca în amontele uh, deciderii studiului, studiului să se publice ceea ce se va studia, pentru ca după aceea, când uh, avem un rezultat care nu place foarte mult, să nu mai poată să fie băgat sub covor. E vorba de un conflict de interese între industrie și aceste, scopul acestor studii, pentru că de multe ori uh, industria are interes ca rezultatul să fie într-un anumit fel. Eu zic că trebuie înaintate amendamente în acest sens, eu sigur voi înainta, pentru că mi se pare că n-am ajuns încă la o practică satisfăcătoare în raport așa cum ar fi de dorit. Se vorbește mult de răspundere. Dacă noi vrem cu adevărat să ne asumăm această răspundere față de sănătatea populației, dar vrem să ne asumăm și răspunderea față de agricultori, trebuie să acționăm mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hoibuch și acum doamna Dornanu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Vreau să mulțumesc în primul rând co-raportorilor pentru că au lucrat la acest raport, dar o să fiu ceva mai severă decât colegii mei. Am câteva remarci pe care vreau să le fac, pentru că atunci când am citit proiectul de raport am fost destul de uimită. În mandatul comisiei se spunea că trebuie să se analizeze și înlăture lacunele în evaluarea științifică în uh, aprobarea sau reînnoirea substanțelor active, precum glifosatul, de către agenții. Vă rog să mă iertați, dar lacune lacune nu apare niciodată în raport, ca și cum toate ar fi perfecte. Într-o lume ideală, indiferent care este evaluarea, se pare că toate merg bine, inclusiv glifosatul. Și mă întreb de ce ne-am uh, dat atâta osteneală să fim membri în această comisie de mai multe luni, pentru că totuși mandatul acestei comisii era analizarea și evaluarea potențialelor conflicte de interes la toate nivelurile procedurii de aprobare. Iar acum îmi pare foarte rău să o spun că, din nou, cuvântul conflict de interese nu apare niciodată în textul pe care îl discutăm. Și vreau să vă întreb dacă e un cuvânt tabu, dacă există presiuni care se fac pentru ca să nu se menționeze subiectul. Într-o, ma, într-o manieră destul de ciudată, de asemenea, caut după cuvântul Monsanto și nu este în document. Indiferent dacă nu le place industrialilor sau uh, lobbyiștilor, îmi pare foarte rău să spun, totuși Monsanto Papers există, au fost chiar la originea creării acestei comisii. Altă remarcă. Noi am organizat o întreagă audiere pe albine și totuși cuvântul albine nu apare nici măcar o singură dată în raport, e adevărat, cuvântul neonicotinoide apare de, pentru ca să se ceară comitetului permanent uh, responsabil cu plantele să adopte linii directoare. Când vrem să eliminăm o problemă de obicei, se vorbește despre linii directoare, pentru că acestea nu spun nimic. Iar, produc, iar cei care cultivă stupuri de albine vor mai avea multe de așteptat până se va rezolva ceva. E clar că obiectivele PAC rămân productiviste și încurajează folosirea pesticidelor. De ce să nu spunem adevărul? Chiar e atât de dificil să recunoaștem că acest model agricol trebuie să fie modificat dacă vrem să evităm să ne otrăvim cetățenii? Sigur, acest raport conține foarte multe considerente care însă nu sunt deloc obligatorii și dacă sunt adevărate. Oricum o fi, în 9 luni de când există această comisie, s-a făcut, ca să nu spun așa, totul praf. E foarte greu să ameliorezi o situație dacă nu poți să faci în primul rând un diagnostic, punând în primul rând punctele pe ei despre problemele care există. Presiunea, influența lobbyiștilor. Iată, lobbyiști, alt cuvânt care nu apare deloc în acest proiect de raport. Poate pentru că, că ei sunt cei care de fapt legiferează. Puteți să contați pe mine pentru înaintarea de amendamente, o voi face pentru ca să readucem pe linia de plutire și pe direcția pe care am stabilit această comisie pentru că sănătatea cetățenilor este mai importantă decât interesele lobiștilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Donanu, domnul Waits. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă poate să pară surprinzător, sunt absolut de acord cu antevorbitoarea mea. Sănătatea cetățenilor trebuie să fie, în primul rând, uh, o prioritate nu numai pentru comisia noastră, ci și în general pentru aprobarea pesticidelor. Acesta e una din concluziile comisiei noastre și anume că interesele comerciale în general pe piață sunt puse mai presus decât interesele cetățenilor. În al doilea rând, ca motiv important, eu aș numi consecințele asupra mediului înconjurător. Aceasta trebuie să fie o chestiune care să ne ghideze pentru ca să se aprobe sau nu un pesticid și nu numai consecințele directe asupra unei plante sau unei ființe, ci pur și simplu consecințele pe termen lung pe biodiversitate. Am văzut că toate aceste probleme au fost tratate mult prea puțin uh, în procedura de evaluare și câteodată chiar nici nu sunt obiectul procedurii de evaluare. Abia când aceste principii au fost rezolvate, putem să vorbim și despre interese comerciale. Aici, în primul rând, trebuie să ne gândim la interesul comercial al cetățenii, al uh, agricultorilor. Clar că există o legătură între subiectul pe care îl tratăm și politica agricolă. Trebuie să ne asigurăm că, printr-o, prin următoarea PAC, agricultorii vor fi capabili să lucreze și cu un consum redus sau uh, redus chiar la zero a pesticidelor, să poată în continuare să-și vândă produsele și să-și acopere costurile în momentul în care vor să vândă un produs, pentru că altfel ajungem într-o situație extrem de dificilă și nu putem să transferăm problema lor pe, pe consumatori. Trebuie să avem prețuri corecte și abia atunci interesele comerciale ale marilor întreprinderi pot să fie discutate și ele. În contextul acesta, eu cred că ar trebui să analizăm foarte îndeaproape unde avem conflicte de interese, să vedem dacă industria poate nu numai să mandateze studii, pentru că aici scrie în raport că trebuie să se creeze un registru în momentul în care se înregistrează un studiu care a fost mandatat, dar și evaluarea studiilor trebuie să fie făcută de către EFSA și, sau de către autoritatea alimentară și nu de către reprezentanții industriei. Este evident că suntem în fața unui conflict de interese și vom înainta amendamente pentru ca să remediem această problemă ca să tematizăm ceea ce am spus înainte și să încercăm să facem un pas mai înainte decât ceea ce s-a întâmplat prin acest raport. Și un ultim punct din partea mea despre știință. Puținele, uh, puținii oameni de știință pe care i-am audiat, care erau independenți, pentru că aș fi vrut să fie mai mulți, au spus un lucru care s-a repetat la toți. Există noi uh, metode toxicologice de evaluare. Există noi uh, accese, noi proceduri pentru a vedea care sunt consecințele, care sunt combinațiile și e clar că EFSA aici este puțin outdatată, spune vorbitorul, este ușor depășită și nu este pe ultimul, uh, ultimul n-a ajuns la ultimul răcnet de uh, uh, metode din punct de vedere științific care există. Deci trebuie să încercăm să mai modernizăm și metodele noastre de lucru. Sper însă, pe total, că vom avea în final un raport foarte bun, dar activitatea care acum deja se discute mi se pare un prim pas care să ne ducă mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Weitz. Dau cuvântul acum domnului Berend Klaus de la DG Sante, care vorbește numele Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, să încep prin a mulțumi celor doi raportori pentru proiectul de raport pe care l-am citit cu mare interes. Salutăm acest raport și recomandările pe care le-ați făcut sunt foarte importante, pe, le vom lua în considerare când vom finaliza evaluarea REFIT, care a fost uh, deja lansată pentru regulamentul pentru pesticide și sperăm să finalizăm în prima jumătate a lui 2019. Sigur că nu avem timp să ne uităm la toate punctele care sunt menționate în acest proiect de raport sau au fost menționate în dezbatere. Dar permiteți-mi să vă spun că apreciem și salutăm primele observații generale făcute, și anume că sistemul nostru legal este cel mai sever din lume. Suntem de acord însă și cu cei care au spus că nu există un sistem perfect, că este perfectibil orice sistem. Iată și intenția evaluării refit pe care vrem să o facem, vrem să analizăm care sunt punctele care ar putea să fie ameliorate și vom evalua uh, eficiența, eficacitatea și coerența și vom încerca să identificăm toate domeniile de îmbunătățire posibilă și în ceea ce privește implementarea. Iar raportul din Comisia PEST ne va ajuta în acest sens. Permiteți-mi să mă refer la recomandarea din punctul 3, care se referă la resursele care sunt disponibile la nivelul statelor membre și la calificările necesare. Cred că este corect să spunem că aici avem unul din punctele cheie și una din lacunele sistemului actual este vorba de problema care duce la multe din alte probleme care au fost menționate aici în Comisia PEST, întârzierile în autorizări și uh, sistemele care nu funcționează de recunoaștere mutuală. Uh, dar și um, autorizațiile numeroase la articolul 53, în care multe dintre ele uh, duc la o aprobare și care după aceea poate duce la o aprobare ordinară. Statele membre uh, sunt cheie în acest proces și EFSA după aceea. Și pe noi ne privește procedura și răspund aici direct întrebărilor doamnei Ris despre coformule și despre siguranța lor am răspuns deja în una din primele întrebări pe care le-ați pus și cred că răspunsul nostru este în continuare valabil. Lucrăm la lista acestor combinații nepermise și o să încercăm să venim în fața comisiei dumneavoastră în curând. Uh, în ceea ce privește celelalte substanțe, nu am avut oportunitatea încă să abordăm aceste categorii. Sunt mult mai puține astfel de categorii de substanțe, după cum am explicat în răspunsurile noastre. Aș dori să subliniez de asemenea că recent Comisia a propus anumite schimbări la legea alimentației, în ceea ce privește transparența și sustenabilitatea și, în opinia noastră, schimbările respective abordează foarte multe dintre îngrijorările menționate în proiectul de raport. Vreau să vă aduc aminte câteva dintre aceste elemente. De exemplu, am propus ca toate studiile să fie publicate la începutul procedurii, un pic diferit față de ce se recomandă în proiectul de raport. Scopul este de a permite tuturor părților interesate numele academic, ONG-urilor și mai departe, să, urmea, să urmărească procesul de la bun început și să știe exact cum se desfășoară procesul de evaluare. De asemenea, noi am propus să se înființeze și un registru al studiilor, în așa fel încât să ne asigurăm că toate studiile care au fost demarate sunt și duse la bun sfârșit, ca parte a dosarelor în care uh, sunt ele componente. De asemenea, dorim să facem și audit, uh, audituri ale uh, calității studiilor și ale centrelor de testare din statele membre. Dacă se adoptă propunerea respectivă, atunci, în mod clar, se vor fi rezolva câteva dintre problemele identificate aici și ne bucură faptul că Parlamentul a început să lucreze intens pe propunerea legislativă pe care am menționat-o alineaur. Sperăm că Parlamentul și Consiliul vor putea să ajungă la un acord pe acest uh, text cât mai repede. De asemenea, am propus să crească alocarea de resurse către EFSA. Mai mulți uh, antevorbitori au insistat pe acest punct. Astăzi, precum și în raport, apare această problemă. Transparența în etapa de gestiune a riscului. Aș dori să vă trag atenția asupra propunerii din fața Parlamentului și Consiliului, care are obiectivul de a crește transparența, mai ales în ceea ce privește pozițiile adoptate de uh, statele membre în uh, procesul decizional, dar progresele lipsesc pe această propunere. Noi am publicat proces, un proces verbal detaliat al uh, uh, discuțiilor de la comitetele respective, dar fără a menționa și pozițiile specifice ale statelor membre. Am creat un site specific unde pot fi urmărite de aproape evenimentele, aproape în timp real și dorim să mai facem acest lucru și pentru alte substanțe. Vreau să mai subliniez ce am spus adineori. Noi considerăm că prevederile care vizează informațiile de confirmare au fost aplicate de către noi în conformitate cu cerințele juridice. Noi așa credem, le-am aplicat corect și am explicat în răspunsul nostru către ombudsman exact care este opinia noastră, într-un raport în februarie anul trecut. Salut de asemenea intenția de a promova produsele cu risc scăzut, substanțele cu risc scăzut. Alături de statele membre și de experții din statele membre am pus la punct un plan de acțiune care cuprinde 40 de elemente pentru a promova intrarea pe piață a produselor și substanțelor cu risc scăzut. Toate acțiunile care au fost uh, la latitudinea Comisiei au fost deja finalizate sau aproape de punctul de finalizare, dar bineînțeles mai rămâne încă mult de lucru în acest domeniu. Aș mai dori să spun că înainte de a declara că o substanță are risc scăzut, fie că e o substanță biologică sau de orice altă natură, trebuie să se evalueze îndeaproape substanța respectivă pentru a se putea justifica nomenclatura de risc scăzut. În articol 53 există procedura de autorizare de urgență și, bineînțeles, aceasta nu dorim să fie utilizată în mod abuziv, dar în, în situația menționată nu a existat o autorizare obișnuită. Pentru neonicotinoizi au fost mai multe cereri din aceste de uh, autorizări de urgență și EFSA a declarat că pentru două treimi din cereri s-au îndeplinit cereri, uh, cerințele, dar pentru o treime din aceste candidaturi nu s-au îndeplinit cererile și uh, cerințele, îmi cer scuze, și acum alături de statele membre analizăm uh, ce se întâmplă pe, acest, pe aceste substanțe. Aștept cu nerăbdare raportul final al Comisiei, PEST și vă stau la dispoziție pentru clarificări dacă aveți nevoie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ben, pentru intervenția dumneavoastră. Acum le dau din nou cuvântul coraportorilor pentru a închide această rundă de discuții. Domnul Linz are cuvântul mai întâi. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, foarte scurt din partea mea. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile majoritar constructive. Uh, la raportul nostru în formă de proiect, raportul meu și a domnului Stas. Eu mă bucur de colaborarea care va urma în legătură cu acest raport și mă bucur și de multele amendamente care cu siguranță vor veni. Mă bucur de toate contribuțiile constructive pentru ca raportul să poată să fie îmbunătățit atunci când este necesar. Vreau să mai transmit colegilor, înainte să, înainte, să înainteze amendamente, că aș dori să se uite încă o dată la mandatul comisiei noastre și să analizeze în ce măsură amendamentele potențiale nu depășesc competențele care ne-au fost atribuite. Câteodată unii colegi citesc unele lucruri în raport pe care eu nu le-am intenționat sau care nu sunt scrise acolo. Dar eu mă bucur oricum de colaborarea următoare cu colegii Stas, cu raportorii din umbră și cu toți membrii din comisie. Mulțumesc! Merci, la parole est à Bart. Mulțumesc, are cuvântul Bart Stas. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi. Cred că a fost un exercițiu foarte interesant, am ascultat cu foarte mare atenție toate reacțiile, am uh, luat notă de ele, unele dintre reacții au fost previzibile, altele au fost chiar surprinzătoare. Știm, ambii coraportori, că mai avem încă cale lungă de bătut, mai avem încă câteva luni până la sfârșitul mandatului Comisiei PEST. Știm că vor apărea anumite amendamente Oare câte să fie și oare va merita să luptăm această luptă, rămâne de văzut. Dacă Norbert spune că în momentul în care înaintezi un amendament, trebuie să te ții de mandatul Comisiei PEST, pentru că numai așa se poate, atunci trebuie să îi acordăm atenție, pentru că nu mai uh, nu, nu putem accepta amendamente care ies din mandatul Comisiei PEST. Poate că unele dintre aceste amendamente ar fi mai oportune într-un alt cadru și mă bucur, domnule președinte, că ați spus exact care este cadrul nostru de aici, de la Comisia PEST, care este mandatul nostru. Dezbaterea în societate, bineînțeles, poate fi mult mai largă decât cea de aici. Fiecare dintre noi și-ar dori să spună diverse lucruri pe tema aceasta, dar haideți să ne limităm la ce ne-am angajat să analizăm, să studiem în Comisia PEST. La sfârșitul lui octombrie, la începutul lui uh, octombrie sau ceva de genul acesta, vom uh, ști mai bine care sunt amendamentele și după aceea vom putea organiza o întâlnire cu raportorii în umbră ca să încercăm să ajungem la Vă Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru propunerea dumneavoastră. Președintele va fi uh, arbitru vis-a-vis -vis de cine câștigă acest pariu, despre care vorbeați dumneavoastră. Încă nu am ajuns la, la finish. Mai avem cale lungă de bătut, dar important este să mergem tot înainte, să colaborăm. După cum am învățat de-a lungul acestor luni, foarte lungi, pe care le-am parcurs împreună, așa fel încât să îmbunătățim proiectul de raport. Trebuie să ajutăm pe coraportori, pentru că tot ceea ce se întâmplă în săptămâna care urmează este crucial. Termenul pentru amendamente este 11 octombrie și trebuie să ne respectăm sarcinile pe care ni le-am asumat noi înșine. Numai astfel vom putea merge înainte, numai astfel vom putea pro- progresa. Parlamentul și Comisia noastră nu pot decât să își respecte angajamentele și în ceea ce privește sănătatea oamenilor, vă atrag atenția că lucrăm pe un text care avea un impact important pe viitor. Textul acesta va avea un impact și pe munca mandatului viitor, în diverse domenii, PAC, uh, cercetare, etc. Ne aflăm în niște circunstanțe foarte specifice, însă în afara acestor circunstanțe, lumea merge înainte, circunstanțele se schimbă. Pe plan mondial sunt mai multe astfel de probleme. S-a menționat glifosatul, Dar în orice caz, trebuie să fim exigenți unii cu ceilalți. Trebuie să dăm dovadă de ambiție colectivă în munca noastră, în așa fel încât Parlamentul, cu o mare majoritate, să adopte o poziție cât mai solidă și clară în ceea ce privește protocolul de autorizare al acestor substanțe. Miza este sănătatea umană și nu putem să ne culcăm pe oreche. Trebuie să avem mare încredere în un, unii în ceilalți în săptămânile care vin. Termenul pentru amendamente este 11 octombrie, deci mai este încă puțin timp și știm exact cât de sârguincioase sunt echipele dumneavoastră. Sperăm că veți veni cu amendamente de calitate. Pe 8 noiembrie va avea loc un schimb de opinii cu privire la amendamente. Apoi, pe 6 decembrie va avea loc un vot la PEST și probabil că în plen va avea loc uh, votul în ianuarie 2019. Nu s-a confirmat încă, dar rămâne de văzut. Cam acesta este calendarul pe care încercăm să-l respectăm. Vă mulțumesc pentru calitatea schimburilor de opinie, vă mulțumesc pentru claritate și le urăm mult succes celor doi coraportori în uh, construirea acestui edificiu la care punem cu toții umărul. Acum, dacă îmi permiteți, trecem la a doua parte a reuniunii noastre de azi. Sunt două studii pe marginea cărora vom avea și de, uh, discuții. Pe de o parte avem liniile directoare pentru înaintarea și evaluarea candidaturilor pentru aprobarea unor substanțe active în pesticide Deci, în al doilea rând, avem o notă informativă cu privire la impactul regulamentului 1107 pe 2009 cu privire la, adică asupra inovării și dezvoltării alternativelor la m- mm, și noilor uh, PPP-uri. Înainte să cedez președinția doamnei Ris, vreau să spun un, o chestiune legată de procedură în ceea ce privește al doilea studiu. Unii dintre dumneavoastră mi-ați spus că domnul Punja, expertul care a realizat acest studiu, merită o atenție deosebită. Cu sec- alături de secretariat am încercat să găsim profilul pe care să ne concentrăm în acest studiu. Va trebui să vă cerem o declarație de interese după dezbaterea comună de azi pentru că aici sunt implicate, bineînțeles, interese în industrie și așa mai departe, care nu trebuie să influențeze în mod negativ munca noastră, deci nu trebuie să existe aici uh, ambiguități. Înainte ca toate aceste intervenții să fie înscrise în procesul verbal al acestei întâlniri. Trebuie să vă cerem o declarație de interes în așa fel încât să fie cât mai transparent totul și să înțelegem exact care uh, din ce punct de vedere s-a exprimat și să fie totul cât mai obiectiv. E vorba de un protocol intern al Parlamentului Am descoperit și eu cum funcționează anumite chestiuni legate de procedura parlamentară, fiindcă este vorba de o, un briefing, o notă informativă, nu se face un apel la oferte, ci acest briefing i-a revenit secretariatului pentru organizare. Mai multe departamente din Parlament au putut să reacționeze și apoi serviciul de cercetare al Parlamentului s-a ocupat cu gestiunea acestui, uh, realizarea acestui briefing. Cabinetele au fost uh, abordate în mod succesiv de către Serviciul Intern de Cercetare al Parlamentului European pentru realizarea acestui briefing – Cabinetul 1 a respins propunerea, cabinetul 2 a respins propunerea, cabinetul 3 a acceptat propunerea și apoi s-a trecut la realizarea acestui briefing. Procedura de protocol, asta vreau să spun, a fost re a, respectată. Domnul Stas, coraportor, ne confirmă faptul că Așa stau lucrurile. Atât am avut eu de spus la începutul ședinței, în așa fel încât să nu există niciun fel de dubiu cu privire la respectarea regulilor în desfășurarea acestui exercițiu de cercetare. Și acum aș dori să o rog pe doamna Frederic Ries să, ia, să preia președinția. Eu va trebui să vă părăsesc în mod excepțional acum. Mulțumesc! Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Eric. Je voulais, avant de passer la... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a-i da cuvântul expertului, am să-i dau cuvântul lui Bart Stas, pentru că el a menționat uh, posibilitatea unui conflict de interese. Dorește să îi adreseze întrebări expertului sau îi dau de cuvântul uh, expertului? Domnul Stas, am înțeles că momentul în care a intrat în Parlament expertul, el a semnat o declarație de interese. Nu am o copie a textului respectiv, nu știu exact unde se află acest document, dar se pare că el declară că este independent, confirmă acest lucru, prin urmare eu nu pot decât să spun, analizând briefingul, documentul efectiv, nu pot să spun decât că ai, sunt câteva elemente aici care, într-adevăr, ilustrează un grad înalt de independență. Sunt foarte multe astfel de exemple. De exemplu, la un moment dat, autorul spune că în 2018 200-300 de substanțe active au fost aprobate în Uniunea Europeană, 75 pentru controle bio versus 425 în 2008. Expertul se folosește de un tabel, iar sursa era ECPA. Iar de-a lungul uh, eforturilor din comisia noastră, am transmis și un chestionar comisiei care ne-a transmis drept răspuns un alt tabel cu alte cifre. În răspunsul scris de la comisie, cu privire la întrebarea noastră din 19 iunie, am primit alte cifre decât cele pe care le furnizează expertul în acest briefing. Neutralitatea studiului ar putea fi pusă sub semnul întrebării dacă autorul nu utilizează aceleași cifre, cele mai recente cifre, precum cele utilizate de comisie în răspunsul său. Pot să merg mai departe cu diverse Uh, probleme, uh, referințe, trimiteri uh, la studii mai vechi de 20 de ani, pot să scriu exact care sunt toate problemele, dar vreau să spun că numele grupului nostru, și aici nu vorbesc în nume de coraportor, ci în nume de reprezentant al grupului nostru, avem mari dubii cu privire la calitatea acestui studiu, acestui briefing. Vă rog pe toți să analizați îndeaproape acest text. În orice caz, să nu considerați că lucrurile din acest text sunt de la sine înțeles. Uh, și președintele grupului nostru are ceva de spus. Înainte să trecem la expert, doamna Rivasia are ceva de spus. Am văzut și eu declarația persoanei în cauză care spune că nu există conflict uh, de interese. Am făcut o anchetă și ne-am dat seama că uh, domnul este un fost chimist Uh, a fost angajat în, uh, de o companie în uh, Regatul Unit, a fost chiar patronul unei societăți care se ocupa de, ce, deci de consiliere în regulamentul privind protecția mediului. A fost și manager într-o companie chimică în Regatul Unit. Nimic nu figurează în declarația de interese. el uh, a uh, participat în comitetul de conducere Firm Earth, uh, care arătu, deci societatea, compania al cărei patron a fost, utiliza, studia folosirea pesticidelor în culturile de tutun. Această societate a devenit Asconobel și a fost achiziționată după aceea de către Sigenta. Mereu spunem că avem nevoie de transparență. Nu trebuie să existe conflicte de interese Uh, am încredințat această misiune unei persoane care nu a declarat conflictele de interese cu societățile care au legătură directă cu pesticidele. Nici măcar nu voi mai, voi mai uh, asculta intervenția acestei persoane, pentru că dacă avem de-a face cu o persoană. Bun, că o fi lucrat pentru toate aceste firme nu-i nicio problemă. E libertatea lui, dar să ne spună. A trebuit să ne informăm pentru a vedea că a lucrat în toate aceste companii și că nu le-a declarat în declarația de interese. Deci nu am nicio încredere în raportul pe care ni-l va prezenta. Doamna președinte. Am notat, uh, doamna Rivasi, domnule Stas, uh, toate preocupările dumneavoastră, având în vedere că expertul este aici, va răspunde acestor întrebări, dar înainte vă reamintesc uh, procedura. Deci vă propun să dăm cuvântul reprezentantului grupului tematic A, domnului Adolfo Barbera de Rusan, șeful de uni- șef de unitate la acest departament A, care sper să vă da, dea răspunsuri legate de această procedură. Uh, our contractual expert is going to uh, update you on the procedure. Colegul vă va informa în legătură cu procedura. Eu sunt consilier juridic de la Departamentul de Politici A. Am înțeles. Sunteți uh, responsabil. Domnul Ciobanu, vă ocupați de chestiuni uh, juridice. În legătură cu procedura menționată, toată procedura cu privire la expertiză în Parlamentul European uh, trebuie să țină cont de regulamentul financiar uh, și mai ales de uh, regulile privind licitațiile. Am avut o procedură de licitații, mm, am evaluat prețul și calitatea din, pe baza contractului cadru din 2014, trebuie să respectăm acest contract cadru, iar opțiunile noastre sunt limitate de această procedură privind uh, licitațiile. Așa cum a spus și doamna președinte, am mers la primul contractor, n-am primit niciun răspuns, am trecut la al doilea, nici el uh, nu a dat curs uh, procedurii noastre, iar al, trei, al treilea contractor, o firmă de consultanță, a găsit un, o firmă externă care a identificat o persoană cu experiență în acest domeniu. Contractul privind uh, licitațiile publice are un aliniat foarte clar care spune suscitare că orice conflict de interese, că e vorba de interese politice, economice, religioase și așa mai departe, orice conflict de interese trebuie să fie uh, revelat Parlamentului European și că uh, expertul trebuie să fie independent și profesionist deci produsul respectiv uh, trebuie să întrunească calitățile de independență și de transparență. Deci uh, aceasta a fost procedura înainte, pe care am respectat-o înainte ca uh, contractul să fie acordat persoanei respective. Deci am avut această procedură. Contractantul a semnat astăzi o declarație de conflict de interese, o declarație generală în care nu menționează, pentru că nu, ne, nu, nu, nu îi cerem uh, toate numele de organizații sau uh, asociații sau întreprinderi cu care a cooperat înainte, nu îi cerem exhaustivitate, dar prin contractul nostru îi dăm uh, posibilitatea să facă declarație în funcție de uh, răspunderea sa. Deci sperăm ca independentul uh, să uh, respecte toate criteriile de transparență. Sigur că această declarație de interes uh, va fi uh, examinată, dar în orice caz uh, sperăm să se respecte valoarea contractuală. Doamna Ris, mulțumesc! Având în vedere că avem o dezbatere mixtă la punctele 4 și 5 de la ordinea de zi, liniile directoare cu privire la impactul regulamentului, dacă domnul Langa e de acord, domnul Puncea trebuie să, să părăsească sala la ora 5, Aș dori să-i dăm cuvântul în primul rând domnului Pungea uh, și după aceea uh, domnului Nganga pentru prezentare. Eu o să răspund doar la această solicitare care mi-a fost uh, făcută în contextul acestei audieri. Mă gândeam că sunt candidatul ideal pentru dumneavoastră, nu numai pentru că am uh, lucrat în uh, domeniul industriei, am lucrat și cu guvernul uh, britanic, iar acum sunt consultant pentru industrie și pentru autoritățile de reglementare. Am pregătit regulamentul pentru Kosovo când a apărut pe această piață. Deci am poziții Uh, pe care le-am uh, uh, citat, dacă informațiile au fost false, nu e vorba de informații pe care eu vi le-am furnizat, e vorba de informații care au fost publicate. Pot, se poate acum să trec la prezentare? Da, asta v-am, v-am rugat, spune președinta.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 la, în ceea ce prive la plante, există foarte multe pesticide care fac parte din uh, regulamentul acesta, dar nu, la care nu se aplică, aplică 1107-2009. Of plant protection Majoritatea produselor fitosanitare sunt uh, substanțe chimice, sintetice, organice. Există foarte puține alternative, de exemplu, produse biologice care apar uh, în natură și așa mai departe. În contextul noilor produse fitosanitare, este un uh, nou element care apare în titlu, poți avea un, proces, un produs uh, fitosanitare care să conțină mm, o, o nouă substanță activă sau toate substanțele active să fie noi. Uh, e important însă ca produsul respectiv să fie mai eficient decât produsele anterioare, să fie mai sigur, mai pur, să combată dăunătorii și buruienile. Deci, eu în documentul meu vorbesc despre uh, produsele noi și alternative și voi, vă voi explica uh, care este impactul uh, regulamentului asupra inovării și dezvoltării. Uh, este negativ în echilibru. E foarte important să spunem că e în echilibru. Reglementarea este sigur necesară pentru reglementarea uh, pesticidelor, dar acest uh, regulament are mai multe lacune și neajunsuri și de aceea dacă e să tragi o linie, efectul este negativ și eu fac și câteva recomandări în acest sens. Haideți să vedem care este, ce, în ce constă un produs fitosanitar ideal. Este unul care este sigur pentru oameni, pentru animale, pentru mediu, cu risc scăzut, deci, care înlocuiește uh, alternativele uh, care, la, la substanțele care au uh, dezvoltat uh, rezistențe la dăunători și așa mai departe. Uh, Uh, apoi uh, garantează recolte uh, abundente, de calitate, apoi nu este poluat și mai ales se găsește în cantități mari la nivel Uh, mondial. Cu alte cuvinte, nu ar trebui să se restricționeze uh, comercializarea acestor substanțe de către marile companii multinaționale. Credem că procesul de invenție nu ar trebui să fie monopolul marilor companii, a marilor grupuri, așa cum se întâmplă acum. Ar trebui uh, ca mediul universitar, dar și IMM-urile și așa mai departe să aibă acces la toate aceste produse. Poate că e un ideal, vom vedea. Acum, ele, aceste produse sunt foarte importante pentru agricultura durabilă și, așa cum spuneam, uh, reglementarea este foarte importantă. Per ansamblu, putem spune că principalele substanțe inovatoare în acest domeniu au fost uh, marile companii de cercetare și dezvoltare în domeniul uh, pesticidelor au scăzut, uh, a scăzut numărul de substanțe active și a uh, produselor fitosanitare în trecut uh, și asta am citat eu, am spus că au, a scăzut numărul de companii de cercetare și dezvoltare și a trebuit să vedem care sunt cauzele acestui fenomen. Aici m-am referit la cauze. În primul rând, se spune că e nevoie de 160.000 de uh, componente pentru a, ca un pesticid să ajungă în sfârșit pe piață. Când am început cercetarea într-o, mare, într-o companie de cercetare și dezvoltare în urmă cu 30 de ani, era vorba de 10.000 la 1. Acum este 160.000 pentru un pesticid. Care este motivul? Motivul este că ne-am îmbunătățit tehnicile de analiză. E mult mai ușor acum uh, să iei o, uh, un eșantion de o substanță, să faci teste și apoi să obții uh, sute de componente adiacente pe care po- poți să le testezi și să le identifici. Uh, deci avem, dispunem de tehnici acestea de combinare și de analiză și deci avem toate aceste uh, uh, teste in vitro care duc la uh, o activitate de cercetare imensă, aproape ca în industria farmaceutică, putem spune. Cu toate acestea, putem spune că uh, după ce 160.000 de substanțe au fost uh, analizate, ai noroc dacă o substanță ajunge pe piață și celelalte dispar pentru că sunt prea toxice, nu sunt suficient de eficiente, nu sunt stabile, um, se descompun în mediul înconjurător și așa mai departe. Motivul principal pentru care industria cosmică, uh, industria chimică și probabil că acest principiu se uh, aplică tuturor industriilor, uh, e că costurile cresc atât de mari încât produsul nu mai devine viabil din punct de vedere comercial. Există presiune politică, publicul exprimă ostilitate. Ați văzut chiar în această dupămasă reacția oamenilor la pesticide este ostilă. Domnește și incertitudinea în ceea ce privește capitalul investit și uh, oamenii uh, sunt descurajați să investească și aceasta ar fi poate principala explicație pentru care cercetarea și dezvoltarea au scăzut și de aceea și aprovizionarea cu uh, pesticide a scăzut și de aceea IMM-urile nu doresc să participe la această activitate. Un alt motiv reprezintă procesul foarte complex de înregistrare. Avem uh, statul membru uh, de, ce, com, compania care transmite uh, dosarul statului membre, care merge la EFSA, după aceea la celelalte 27 de state membre, după aceea la comitetul permanent. E un proces foarte îndelungat în studiul meu am încercat să ilustrez felul în care un produs trece prin diverse etape înainte să fie autorizat. Unele linii directoare sunt uh, extrem de stricte, uh, mai ales uh, testele ecotoxicologice. Ce vreau să spun? Pragul inițial este atât de scăzut încât, practic, toate pesticidele îl vor atinge. Numim această fază tier 1, nivelul 1. După ce ai atins acest prag, trebuie să faci tot felul de modele matematice, tot felul de teste în câmp, uh, să încerci să demonstrezi că în condiții reale de cultură substanța respectivă uh, deci treci la următoarea etapă, substanța respectivă obține rezultate mai bune. Până la urmă, să zicem că obții uh, aprobarea, dar de fiecare dată trebuie să depui eforturi care câteodată mie mi se par inutile, costisitoare și deci uh, nu uh, încurajează o, pe oricine care dorește să uh, intre în acest domeniu. Apoi, diferența între uh, hazard și risc. Mulți nu înțelesc această diferență. E, practic, ușor de înțeles, dacă ai o substanță care este considerată potențial periculoasă, e ușor de înțeles pentru că uh, uh, substanța respectivă este transportată, este depozitată și așa mai departe, e manipulată, dar atunci când substanța ajunge să fie folosită, atunci nu ar trebui să te gândești la riscul potențial. Trebuie să te gândești la cum e folosită, dacă este diluată, de exemplu, dacă uh, cei care uh, folosesc substanța respectivă poartă echipamente de protecție, care este cantitatea care ajunge la planta respectivă, care este cantitatea care se scurge în pânza freatică, în ape. Uh, Uh, sau uh, e uh, ingerată de către animale, inclusiv de către oameni. Și aici ajungem la noțiunea de risc. Deci avem foarte multe exemple pentru a face diferența între riscul potențial și risc. Uh, de fiecare dată când uh, te urci uh, în mașină, te expui la un risc potențial, dar îți pui centura de siguranță, te pui, respecti regulile de circulație, restricțiile de viteză și așa mai departe și riscul potențial nu se transformă în risc real. Așa este și cu substanțele fitosanitare. Să vedem care sunt criteriile pentru evaluarea comparativă și substituție în prezent, dacă există o, un produs nou pe piață, care este mai sigur, care este mai performant, atunci produsul existent e abandonat, poate fi interzis. Unul dintre criteriu reprezintă durata de persistență a substanței de 60 de zile în sol. Deci, dacă uh, durata uh, de persistență este de 100 de zile, atunci substanța respectivă nu uh, e considerată sigură, un produs sigur clasificat. De fapt, poți să ai și astfel de substanțe care să persiste în sol timp de 100 de zile, pentru că substanța respectivă se poate uh, descompune în sol în substanțe absolut uh, inofensive care pot să fie Uh, descompuse de către microorganisme și și așa mai departe, în condițiile în care poți să ai o substanță care are o durată de persistență de mai mică de 60 de zile, dar să fie mult mai persistentă, uh, să fie mai periculoasă pentru uh, ecosistemul marin, marin și așa mai departe. Deci, dacă un, o substanță are un DT50, e, uh, este interzisă pentru că se, ne bazăm pe uh, riscul potențial și pe riscul, nu pe riscul real. Cred că suntem prea conservatori. Ar trebui, de fapt, să facem o comparație între riscuri și beneficii. Și în uh, industria farmaceutică există etichete. Practic, fiecare uh, medicament uh, are o listă cu ingredientele uh, dar în orice caz și felul în care medicamentul respectiv este folosit uh, contează. Nu există niciun uh, medicament care să fie total inofensiv, uh, niciun uh, produs fitosanitar nu este complet inofensiv, dar depinde și de, uh, de, de modul în care îl folosești. Trebuie să-l folosești uh, în funcție, așa cum el a fost conceput pentru a obține rezultate optime. Și acum aș dori să fac și câteva recomandări simple. În primul rând, liniile directoare de testare armonizate, astfel încât să nu difere de la o țară la alta. Fiecare organizație ar trebui să aplice, aplice aceleași teste peste tot în lume. Mă gândesc mai ales la substanțele, la faimoșii perturbatori, perturbatori uh, endocrini. Aceste teste Uh, intră pe piață acum, însă fără niciun fel de validare a metodelor de uh, testare. Am uh, explicat această abordare pe două niveluri. Trebuie ca nivelul 1 să fie pus mai sus, dar să fie rezonabil, astfel încât să nu trebuie să faci uh, studii uh, inutile. Să ne axăm mai degrabă pe, riscul, pe risc și nu pe riscul potențial, uh, să uh, în directiva 1991 exista o uh, dispoziție uh, bazată pe datele complet uh, noi. Dar poate că lipsea acolo ceva sau o întârziere și deci înregistrarea nu putea să se facă. Și asta a dus la un, o întârziere de un an, care poate schimba enorm uh, situația din punctul de vedere al uh, profitabilității. Deci, iată care este uh, recomandarea mea, să reintroducem această autorizație uh, provizorie. Deci, dacă o uh, substanță activă a trecut, a parcurs etapele de evaluare în mare parte și mai așteaptă doar o validare birocratică, un, uh, o undă verde, să o permitem pe piață. Și, în fine, Uh, cred că ar trebui să pregătim uh, personalul uh, și aici um, nu mă refer doar la comunicarea între EFSA și autoritățile competente, ci și formarea industriei. Deci trebuie să avem cooperare reciprocă, să ne înțelegem mai bine unii pe alții, să ne cunoaștem mai bine, să știm care sunt problemele și să învățăm eventual unii de la alții. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Puncea! Înainte de a începe dezbaterea, vă propun să-i dau cuvântul direct celuilalt expert, să ne întoarcem la uh, autorul studiului cu privire la liniile directoare. Aveți cuvântul domnul Ganga. Am ce? So I will try to summarize very quick. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fac un rezumat al studiului cu privire la înaintarea și evaluarea aplicărilor pentru procedura de aprobare a substanțelor active din pesticide. Înainte să începem, aș dori să menționăm câteva concepte cheie. Aceste concepte sunt foarte importante pentru studiul nostru. În primul rând, diferența dintre orientări și linii directoare. Primele, orientările, sunt, trans, sunt un fel de precondiție uh, pentru ca să se poată face studiul, pot să fie tehnice sau științifice, apoi liniile directoare pe care trebuie să le urmăm ca să știm exact cum se vor pune în aplicare testele. E o diferență foarte importantă între aceste două concepte. Vreau să subliniez și că astăzi vorbim despre amândouă pentru aprobarea substanțelor active și nu pentru autorizarea uh, produselor fitosanitare, ci vorbim despre substanțele active pe care cred că deja unul din colegi le-a menționat deja și despre care putem spune că se întâmplă totul la nivelul Uniunii Europene. La procedura de aprobare a substanțelor active, iată autoritățile importante, în primul rând aplicantul, avem un stat membru raportor și uh, dosarul pe care îl introduce acest stat membru, legislația pune la dispoziție cerințele uh, pentru ca să se poată înainta dosarul, iar uh, orientările tehnice trebuie să ne îndrume pentru ca să știm care sunt precondițiile acestea. Statul membru, fa, membru face un proiect de evaluare a riscului, documentul poate fi folosit mai întâi la acest nivel, apoi EFSA va coordona o evaluare interpares a acestor uh, documente și apoi EFSA și celelalte state membre s-ar putea să folosească orientările din nou până când intră comisia în um, schemă și va face managementul riscului și procesul decizional începe. De fapt, avem aici două diagrame care ne arată o versiune simplificată a procesului de aprobare pentru substanțele active, care sunt etapele principale pentru orientări și linii directoare, care sunt esențiale pentru aplicant în faza de pregătire, de exemplu, avem uh, raportul, uh, proiectul de raport de evaluare și apoi uh, avem evaluarea interpares și concluzia, cele trei etape care sunt importante pentru aprobare și pentru renoirea aprobării. Din nou, orientările și liniile directoare ne ghidează aici. Iată aici o un tabel care arată care sunt uh, cele două concepte importante, orientările și linie directoare. Această diagramă ne vorbește despre cele patru categorii uh, importante în care se pot uh, găsi orientări și linii directoare. În primul rând, regulamentul 2013 C9501 care conține um, cerințele tehnice pentru aprobare. O comunicare a fost publicată după regulament pentru ca să dea ajutor în uh, aplicarea orientărilor și liniilor directoare care trebuie folosite pentru aprobarea substanțelor. Această comunicare a identificat 50 de documente de um, orientare. S-a prevăzut mai întâi ca aceasta să fie, um, să fie actualizată, această comunicare, dar nu s-a întâmplat încă, este în curs E destul de complicată procedura de renoire. În schimb, avem uh, orientări noi care trebuie să fie folosite. După publicarea comunicării din 2013, a existat noi uh, orientări tehnice care au uh, apărut. Aceste noi orientări tehnice au fost dezvoltate de către EFSA și trebuie să fie uh, notate sau aprobate de către Comitetul Permanent pentru Nutreți și Alimente, pe care îl găsiți, de exemplu, și pe site-ul Comisiei, după ce a fost notificat și apoi va fi publicat deci pe site-ul Comisiei. Primul set de documente de orientare sunt parte din comunicare, e vorba de documentele despre orientare din comunicare și uh, documentele care au apărut după publicarea uh, comunicării și care sunt listate pe pagina uh, comisiei. Să trecem la al doilea set de documente de orientare. Acestea sunt documente care ar fi trebuit să fie publicate de către EFSA și care nu au fost încă notificate. Nenotificarea se constată la Comitetul Permanent din cauza dezacordului între anumite state membre. În anumite cazuri, documentul continuă să existe pe pagină, dar nu este publicat pe Digisante, pe pagina noastră pe pagina comisiei. Sunt trei documente în momentul de față care pot exista dincolo de cele trei documente de orientări, de non-notificate, mai există și avizuri științifice care pot fi foarte importante în procesul de aprobare. Al treilea set de orientări și linii directoare sunt cele procedurale care sunt listate pe pagina comisiei. E vorba de felul în care trebuie îndeplinite anumite sarcini, mai degrabă decât de aspectele tehnice. Și patru, avem uh, liniile directoare care sunt metodele de testare care trebuie folosite de către uh, solicitant. Liniile directoare sunt ca orientările, sunt listate în comunicarea care a fost publicată în 2013. Cam 180 de astfel de linii directoare au fost identificate atunci. Ele au fost dezvoltate de către OECD. OECD-ul a dezvoltat uh, acest lucru deja de mai mulți ani, bazându-se pe nevoile existente în statele OECD mai ales iar um, test, liniile directoare de testare sunt, uh, s-au creat asemenea și când un stat uh, membru OECD a semnalat necesitatea de actualizare. După cum ziceam, comunicarea este puțin depășită și unele din uh, liniile directoare din comunicare au fost în, înlocuite de altele și deci vom aștepta o nouă comunicare. Probabil că e destul de avansat procesul iar atunci, liniile directoare actualizate vor fi indicate și ele în comunicare. Avem aici cele trei surse principale pe care le-am numit pentru liniile directoare și orientări. Vedem pe stânga pagina comisiei, la mijloc pagina uh, EFSA cu um, orientările care nu au fost notificate și în dreapta avem comunicarea de care vă vorbeam din 2013, doar prima pagină, pentru că documentul este mult mai lung. Vroiam să vorbesc despre două chestiuni. În primul rând, cine sunt orientările și liniile directoare, în primul rând, și ce este statu- care este statutul legal al lor. În general, putem spune că liniile directoare sunt foarte relevante pentru solicitant, pentru că el este cel care trebuie să facă testele și să se asigure că testele respectă acele linii directoare. Iar uh, orientările tehnice sunt mai importante pentru cei care fac evaluarea de risc, pentru ca să evalueze procedura dar, de fapt, ambele, orientările și liniile directoare, sunt extrem de importante pentru toate părțile implicate, pentru că trebuie să știm dacă s-a folosit o linie directoare și, pe de altă parte, este în interesul uh, solicitantului să vadă dacă se va examina Uh, ceea ce trebuie examinat în dosarul său. Deci există o relevanță pentru ambele părți implicate în proces. Din punct de vedere al statutului juridic, numele, orientări și linii directoare deja vorbesc de la sine, ele nu sunt obligatorii. Totuși, tot ceea ce se găsește în comunicare și care este listat pe pagina Digisante la comisie, are de fapt un acord general la bază și poate să fie considerat ca obligatoriu de facto și uh, obligatoriu și uh, angajant pentru cel care le aplică, dar nu este chiar așa concret. La fel și din punct de vedere al EFSA, avizele științifice, dar și uh, toate celelalte cerințe sunt relevante, sunt însă mai interesante pentru evaluatorii de riscuri și nu sunt obligatorii, sunt însă pot fi folosite de către acești evaluatori, dar nu este deloc. Rămâne la latitudinea lor dacă o fac. Avem aici un slide despre cum s-a dezvoltat, uh, s dezvoltat EFSA, orientările EFSA, mai ales cele tehnice. Foarte multe dintre ele le regăsiți în comunicare. Orientările EFSA pot fi inițiate fie prin mandatul comisiei sau EFSA poate să acționeze din proprie inițiativă. Aceasta este prima etapă la stânga. Dacă nu este considerată baza științifică suficientă, atunci se va crea un panel pentru ca să se poată merge înainte pe orientare. Probabil că înainte de orientare se va trece prin această etapă, dacă însă o, um, știința este considerată că este destul de clară, se merge înainte uh, panelul respectiv uh, care produce orientările merge înainte. Apoi avem o fază de consultare mai întâi cu statele membre prin comitetul și rețeaua de gestiune și prin uh, raportul tehnic. EFSA trebuie să facă, de exemplu, o revizuire a comentariilor și să decide dacă sunt relevante. EFSA face acest lucru ca parte din finalizarea documentului uh, de orientare. Apoi comitetul permanent PAF uh, va fi notificat sau nu va fi notificat în funcție de uh, dacă el acceptă sau nu documentul de orientare. Există cazuri în care elemente, unele elemente sunt notificate și altele nu. Iar în astfel de cazuri este posibil, de exemplu, să găsim pe prima pagina documentului de pe pagina comisiei o uh, informare despre care sunt uh, părțile care au fost notificate și care au rămas deschise. În legătură cu armonizarea orientărilor și liniilor directoare, vorbim aici despre substanțe active, vă amintesc. În general, orientările și liniile directoare sunt armonizate și coerente orientările tehnice, dar și liniile directoare pentru cerințele cu privire la date sunt separate, dar majoritatea orientărilor tehnice sunt produse de către EFSA, iar cele procedurale sunt produse de comisie, iar altele de către OECD și unele urmăresc și o procedură internă, dar trebuie să existe o coerență. nu avem orientări sau orient, linii uh, directoare din partea industriei care au procedurile lor proprii în producerea dosarelor lor și există o formă de recomandare pentru metoda de formatare a dosarului și există publicăți publicații care ne arată care sunt orientările sau liniile directoare existente, dar nu există de fapt în sine o astfel de categorie. Deci există o, nu este o interconectare între ceea ce se publică de către industrie și ceea ce se publică de către uh, EFSA. level as well. There are two important exception, exceptions nonetheless to the Sunt două excepții la cât de armonizate și coerente sunt uh, orientările și linii directoare. În primul rând, există orientări publicate, dar pentru care nu există încă linii directoare de testare validate. De exemplu, există un exemplu recent de la EFSA, dar sunt și alte exemple pentru care există linii, există orientări, știm ce trebuie obținut, dar nu se știe cum, nu există linie directoare. În același timp există și anumite probleme cu subiectivitatea anumitor teste. În al doilea rând, sunt lacune în rândul orientărilor și liniilor directoare. De multe ori, elementele științifice nu sunt considerate suficiente, știința nu se consideră a fi suficient de avansată pentru un anumit test și în anumite teste, linia directoare se consideră a nu fi suficient de avansate de uh, sigure și atunci se hotărăște a nu se avansa pe linia respectivă. EFSA are, bineînțeles, resurse limitate și astfel se reduce numărul de opinii științifice și documente de orientare pe care le poate da. Ce este sistemul bunelor practici de laborator? Este un sistem care se bazează, care se concentrează pe metoda prin care se realizează anumite studii, se concentrează mai degrabă pe proces, nu pe rezultate. Aici sunt vizate o, foarte multe substanțe chimice, nu doar cele care vizează produsele de protecție a plantelor și toate principiile din bunele practici de, la port, de laborator trebuie să fie aplicate împreună. Toate aceste bune practici trebuie aplicate deodată, nu se poate face acest lucru disparat. Sunt mai multe documente de orientări care, care ghidează orientările în acest domeniu. Avem aici directiva 2004-9EC și 2014-9EC. În general, există un nivel foarte înalt de armonizare în Uniunea Europeană în ceea ce privește bunele practici de laborator și sunt prevăzute controle la fiecare 2-3 ani, diferă de la stat membru la stat membru, dar în orice caz gradul de armonizare este foarte mare. Există state membre care uh, și-au exprimat îngrijorare cu privire la felul în care se realizează um, verificările respective, dar aceste lucruri nu fac parte din uh, obiectivul studiului nostru. în ultimul rând, se precizează exact ce studii trebuie realizate în cadrul GLP. Per total, e vorba de toate studiile care vizează sănătatea umană, animală și de mediu. Toate aceste studii uh, sunt vizate de uh, principiile bunelor practici de laborator. Nu în ultimul rând, studiile de care este nevoie în momentul în care se înaintează o candidatură, se solicită o aprobare, sunt listate în uh, acest slide. Aici puteți vedea din ce este format un dosar. Nu există o listă simplă cu ce trebuie să conțină un dosar. Depinde de la substanță la alta, de la uh, caz la caz. Sunt mai mulți factori care influențează componența unui dosar, dar în orice caz sunt câteva sute de studii care trebuie realizate pentru un dosar și, bineînțeles, dosarul final va cuprinde zeci de mii de pagini și de multe ori există motive de respingere a dosarului. De exemplu, dacă nu s-au uh, descris uh, linii directoare pentru teste. Evaluatorul de risc poate considera că metodele utilizate nu au fost uh, corecte sau un alt motiv utilizat uh, des pentru respingerea dosarelor este că studiile sunt depășite și procesul de, reeval, de reaprobare este depășit și de la data când s-a făcut studiul, au evoluat metodele uh, de testare și, de, și orientările. Acesta este studiul nostru pe scurt. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru explicația dumneavoastră, domnule Nganga. Vă propun să dăm drumul dezbaterii. Vă aduc aminte care este timpul acordat. Fiecare coleg are două minute pentru... Un minut, se corectează doamna președinte, un minut pentru întrebare, experții vor avea două minute pentru fiecare răspuns și apoi se vor putea cere clarificări. 30 de secunde. Și atunci uh, experții au un minut pentru răspuns. Stimați colegi, vă rog să spuneți cărui expert vă adresați întrebarea dumneavoastră. Începe cu raportorul domnul Linz. Ja, <clears throat> vielen Dank, äh, Frau. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, în legătură cu primul studiu, inovarea pentru o agricultură durabilă este un subiect cu siguranță foarte interesant, iar agricultorii depind de proiecte, de produse care sunt eficiente și sunt și uh, lipsite de riscuri. Am avut totuși mai multe speranțe de la prezentare. Sunt un pic dezamăgit, totuși aș fi preferat să fie puțin mai amplă prezentarea trebuie să spun și că am impresia că unele cifre pe care le-am văzut acolo sunt greșite. Nu e prima dată că se întâmplă așa ceva. Am fost de curând la Comisia Agri pentru Agricultură și am avut o prezentare despre lupi, care a fost groaznică. Trebuie să ne gândim cui dăm uh, mandat pentru ca să ne prezinte studii, pentru ca să știm uh, exact ce facem. În legătură cu uh, orientările, mi se pare foarte bine ce am aflat despre orientări și linii directoare. Vedem care este intenția de coerență, de armonizare și întrebarea mea la al doilea studiu este ce putem face, pentru că noi în proiectul de raport am pus deja prima piatră de temelie dar unde exact uh, este necesară armonizarea la uh, liniile directoare? Puteți să ne spuneți exact unde ar fi necesară? Mulțumesc! Is your question for both experts? Întrebarea dumneavoastră este pentru ambii experți? Da, bun. Domnule Nganga. În ceea ce privește importanța armonizării, noi am listat anumite domenii. Bineînțeles, sunt lacune mari, dar în momentul în care apare actualizarea de la comisie, ne va fi mult mai clar unde sunt lacunele. Pentru că la ora actuală este foarte dificil să reunește într-un singur loc toate orientările și liniile directoare relevante pentru anumit dosar. Resursele EFSA sunt o mare provocare și aici. Ridică probleme. Și apoi, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că există linii directoare pentru teste aprobate, adecvate. dar apoi devine subiectiv. Subiectivitatea poate să opereze atât în favoarea candidatului cât și în detrimentul său. Dacă avem o listă aprobată a liniilor directoare acceptate, atunci se va elimina această subiectivitate din ecuație. Au fost anumite cazuri când statele membre au, au utilizat propriile lor metode în lipsa anumitor orientări și linii directoare, dar practicile acestea au dispărut încetul cu cetul în ultimii ani, odată cu armonizarea. Mulțumesc, spune doamnă președinte, nu mai nevoie de alte uh, clarificări. Bart Stas are cuvântul. Mulțumesc. În ce privește testul domnului Nazim Punja, cred că ar trebui să facem ceva cu acest studiu. Acest studiu nu poate fi distribuit în Parlament. Norbert Linz a spus că e vorba de cifre foarte false în acest studiu. Și în prima mea intervenție cu privire la studii am spus că autorul începe prin uh, a oferi anumite cifre de la ECPA. Bine, în regulă. Sunt cifre din care se referă la răspunsuri la întrebările scrise din mai. Între timp, comisia ne-a răspuns la întrebarea respectivă din mai și domnul Punea ne oferă alte cifre, foarte diferite de cele chimise. Spune că în 2008 am început cu 425 de, active, de substanțe active și în 2018 sunt 352, iar comisia spune că am început în 2011 cu 427 și acum avem 474. Dacă aceste punctul de pormire, deja povestea este alta. Poate Klaus Berend poate să spună care e adevărul. Poate să ne comenteze cumva. Merită să distribuim acest briefing în Parlament? Este un briefing, bineînțeles, este o notă informativă, dar dacă lumea preia documentul acesta de pe site-ul Parlamentului sau de la noi, atunci va considera că asta este poziția noastră, deci trebuie să analizăm ce se întâmplă. Apoi am o întrebare pentru al doilea autor, domnul John Nganga, Intervenția sa mi se pare foarte interesantă și foarte utilă și aș dori să ne comenteze puțin tabelul din, uh, de la pagina 36 din uh, studiul său, uh, documentele de orientare nenotificate. Vă rog să ne spuneți mai multe lucruri despre aceste orientările nenotificate B și motivele pentru care statele membre nu doresc să utilizeze aceste documente de orientări mi-ar fi foarte util și aș înțelege mult mai bine ce se întâmplă la nivel de stat membru. Mulțumesc, Bart. Înainte să dau cuvântul experților, am anumite precizări. E vorba de acea declarație a conflictului de interese. Ea va fi reanalizată și vom reveni la întâlnirea în care discutăm amendamentele. Apoi, în ceea ce privește erorile factuale, serviciile comisiei PEST, alături de experții de la departamentul de politici, vor putea opera corecțiile necesare la nivel de cifre. Mai mult pot să vă spun deocamdată și acum am să dau cuvântul domnului Nganga pentru răspunsuri. Mulțumesc! În ceea ce privește tabelul de la pagina 36, din nefericire nu am putut să obținem răspunsuri de la toate statele membre în uh, termenul uh, impus. Documentele de orientări sunt o problemă foarte mare și multe state membre nu utilizează acest uh, tip de document. Nu sunt foarte multe alte probleme aici. Nu toate statele membre sunt de acord cu acest concept și Lipsa de linii directoare este unul dintre motive. Nivelul de complexitate este unul dintre posibile motive pentru care sunt um, reticențe aici. Nu doriți să oferiți deloc uh, clarificări? Bun, aș dori să facem aici o mică paranteză, să dăm cuvântul reprezentanților comisiei în ceea ce privește corectarea cifrelor respective. Domnul Berend, vă căutăm cu privirea. Mulțumesc. Sunt de acord cu domnul Stas că în cifrele menționate nu sunt corecte. Răspunsul nostru conține cifre complet diferite, inclusiv pentru numărul de substanțe aprobate, dar și în ceea ce privește numărul de substanțe active. De exemplu, se spune aici că sunt 22 de noi substanțe active pentru care au fost înaintate candidaturi din 2011. 22 au fost aprobate și peste 65 de candidaturi au fost înaintate din 2011 până în prezent. Deci, în mod clar, cifrele nu sunt corecte. Ce se spune și după aceea, ce s-a întâmplat cu 91, 91 414, nici aici nu este corect cifrele nu corespund răspunsului acordat de comisie. Bun. Deci vom uh, corecta cifrele. Da, e vorba de briefing, nu de uh, orientări. Următorul vorbitor. Sărim peste câteva grupuri pentru că lipsește. Trecem la domnul Pedicini. Grazie, președinte. Eu... Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu doresc să pun o întrebare pe cifre, ci vreau să pun o întrebare despre concluzii către domnul Pugnia despre primul studiu. Când dumneavoastră ați spus în concluzie că e nevoie să tratăm pesticidele ca farmaceuticele, sunt de acord, am spus-o și înainte, în intervenția mea dinainte. E clar că aceasta înseamnă că trebuie să intensificăm toate analizele științifice, uh, Trebuie să facem o trecere de la faza 1, 2, 3 și să facem o supraveghere continuă. Suntem absolut de acord pe toate aceste subiecte, dar după aceea dumneavoastră ați atăugat în concluzie că deci e nevoie să avem o abordare bazată pe risc mai degrabă decât pe pericol, eu aici sunt destul de surprins de atâta, supra, de atâta superficialitate din partea unui om de știință, pentru că ca să ajungeți la această concluzie, dumneavoastră ați uitat o diferență conceptuală între două lucruri esențiale. Care este diferența între sănătate și îngrijire medicală și persoanele care, de exemplu, Uh, sunt deja bolnave, când se uh, dă un medicament acestor, acestui grup de persoane, atunci unde riscul deja este prezent, se analizează altfel beneficiul, pentru că beneficiul este superior riscului pe care persoana respectivă deja îl are prin faptul că este bolnavă. Sănătatea care este de fapt obiectul uh, interesului nostru, pentru că pesticidele au de-a face cu sănătatea publică, și aici ne referim la ea, nu trebuie să trecem prin niciun risc. Deci abordarea bazată pe risc este complet greșită pentru domeniul sănătății publice. Cred că este foarte periculos să pui o substanță de acest tip pe piață. Mi se pare că este foarte superficial ce ați spus și superficialitatea dumneavoastră nu poate decât să revină asupra um, explicațiilor pe care le-a dat doamna Livazi înainte și cred că aceasta este explicația în general. Mulțumesc, doamnă Domnul Punia, vă rog o întrebare. Era pentru dumneavoastră. Yes, I understand the question. Da, am înțeles întrebarea. Diferența între produsele farmaceutice și produsele pe, de, și pesticidele. Felul în care se utilizează un pesticid în practică. Poate că ai o substanță cu o toxicitate acută destul de mare, dar în momentul în care se diluează, toxicitatea este redusă. Dacă se diluează de 1000 de ori, atunci toxicitatea, presupunând că expunerea este aceeași, atunci toxicitatea este de 1000 de ori mai, puțin, mai puțină. Riscul devine important aici, în aceste, situații, în aceste circunstanțe. Nu poți să ignori o substanță doar deoarece pe etichetă, pe etichetă de clasificare, scrie că avem deci pe eticheta de clasificare avem toxicitatea inerentă, nu toxicitatea în uh, condiții reale de utilizare. Mie mi se pare de bun simț. Practic, condamni un produs util fermierului pe baza trăsăturilor sale inerente, potențial periculoase și nu pe baza trăsăturilor din utilizarea reală. Mulțumesc, domnule Piricini, doriți o replică? Una replică velocissima. Da, un răspuns foarte rapid. Îmi pare foarte rău, dar exact aici avem nodul problemei, după părerea mea. Dacă vom continua să gândim în acești termeni, nu o să mai ieșim de aici, pentru că aici avem de-a face cu un pericol. În general, oamenii au un risc de a Uh, se expune unor uh, efecte negative dacă folosesc aceste far- uh, produse farmaceutice fără să știe exact despre ce e vorba. Dacă vorbim despre o lume imaginară, nu avem decât, dar de fapt realitatea nu arată așa și de altfel, din păcate, realitatea arată că există tumori. Vă invit în spitalul unde lucrez eu să vă arătați cum arată o zi a unui doctor uh, din cauza acestor probleme. După ce o să vă dați seama de gravitatea problemei și de superficialitatea evaluărilor dumneavoastră, și veți vedea și care este efectul pe persoane a ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu zic că se poate schimba ceva. Dumneavoastră, dacă vreți să rămâneți în lumea noastră imaginară, puteți să o faceți. Merci. Je ne suis pas convaincu que ceci... Mulțumesc, nu sunt convinsă că asta a fost o cerere de replică. Domnule Punge, aveți cuvântul. Foarte rapid, vă dau două exemple. Șofranul este foarte car- cancerigen în con- testat în condiții de laborator. un tubercul asemănător cu cartoful. Este foarte cancerigen, dar în practică folosești șofran și nu pățești nimic. Dar riscul este extrem de mic. Nu folosești grame întregi de șofran, folosești doar o cantitate foarte mică de șofran. Fără microfon, domnul Pedicini. Domnul Pedicini, înțeleg diferența foarte bine, dar nu e neapărat explicația dumneavoastră. Președinte, uh, Michel, vă rog. Am o întrebare pentru toți parlamentarii vis-a-vis -vis de acest raport, pentru că el contravine principiilor din Tratatul Uniunii Europene. În momentul în care aud un om de știință care îmi spune că e nevoie, în primul rând, să uh, recunoaștem că principiul uh, precauțiunii este conservator. Dar în Tratatul Uniunii Europene avem acest principiu și în raport așa scrie că el duce la mai mult conservatorism și uh, pot să vă citesc raportul, uh, aliniatul în care scrie că principiul precauțiunii duce la mai mult conservatism și se merge prea departe. Cum poate un om de știință să pună sub semnul întrebării principiile de bază din tratatul de funcționare al Uniunii Europene? În al doilea rând, se spune că trebuie să ne concentrăm pe risc, nu pe pericol. Dar stați așa! Noi, uh, Europa este protecționistă deoarece face un studiu privind pericolele învățați să citiți tratatele Uniunii Europene. În ceea ce privește regulamentele privind pesticide, se definesc anumite criterii tocmai în baza unui studiu privind pericolele. Dacă o substanță are potențial cancerigen, reprotoxic, ca, uh, mutagen și așa mai departe, atunci se iau anumite măsuri, dar dumneavoastră ne prezentați cuvânt cu cuvânt discursul industriașilor. Și apoi ne spuneți că trebuie să uh, reapară uh, autorizările provizorii. Și apoi vedem care sunt datele. Deci, practic, dumneavoastră ne dați uh, direct uh, discursul industrial. Dar cine sunteți dumneavoastră, domnule? con este un uh, insecticid utilizat foarte multă vreme. În Guadeloupe, de exemplu, se găsesc încă în mediu urme din acest insecticid după zeci de ani când a fost utilizat ultima oară. Vedeți cum stau lucrurile cu aceste insecticide, pesticide care uh, rămân în mediul înconjurător. Sunt foarte multe cifre false în raport, după am spus și mai devreme. Eu propun ca acest raport să nu fie înaintat Parlamentul European. Mulțumesc, Michel. După cum am spus, se vor opera anumite corecțiuni, corecții și domnul președinte, domnul Andreu, va lua hotărârea care se impune. Aveți o întrebare pentru domnul Pungea? Nu, pentru că e degeaba. Bun, cu acestea am încheiat lorele cuvânt din partea coronatorilor. Doamna Hoi, nu, doamna Dornano mai dorea să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. La, audiția, la audierea de pe 28 iunie am arătat care sunt riscurile sistemului zonal de autorizare a fitofarmaceuticilor. Există disparități în sânul Uniunii Europene care pun probleme în calea recunoașterii reciproce. Există abordări diferite în rândul diverselor țări. Deci, coerența despre care vorbea domnul Ganga nu poate să asigure un nivel adecvat de protecție a sănătății umane și a mediului. Apoi, în ceea ce privește briefingul domnului Punja, acesta merge și mai departe. El sugerează că la OCDE costurile ar putea fi reduse pentru anumite studii dacă, citez, cerințele în materie de date ar putea fi acceptate reciproc de EPA-ul american și de EFSA și de Uniunea Europeană, practic. Deci, practic, ar trebui să reducem, să ne reducem standardele la cele ale Agenției pentru Protecția Mediului din SUA. Dar aici există probleme cu grupurile de interese și atunci aș dori să vă întreb. De ce să apărăm recunoașterea reciprocă în momentul în care, în mod clar, standardele IPA-ului nu sunt adaptate nevoilor din Uniunea Europeană. Vă rog să ne răspundeți, fiecare dintre dumneavoastră sunteți vizați. Mulțumesc că aveți cuvântul, domnul Nganga, pentru început. Mulțumesc. Nu pot să spun foarte multe lucruri despre autorizarea produsului final. Noi ne concentrăm pe aprobare. Sunt diverse diverse uh, documente de orientare la nivel, uh, de ori, uh, la nivel național, la nivel european, cu foarte puține excepții. Ne-am concentrat pe un alt domeniu în sul nostru. Domnul Pungea, nu am niciun comentariu cu privire la cele spuse vis-a-vis -vis de armonizare. Trebuie să alegi care sunt orientările adecvate ai de ales între Uniunea Europeană și EPA-ul american. Ce se poate adopta în comun? Unele poate că nu sunt adecvate. Trebuie să analizezi îndeaproape pe care să le alegi. Nu trebuie să respingi din start totul pentru că provine din America. Doamna Dornano, replică? Doamna nu doriți să răspundeți? Nu? Nu spun nu pentru că vine din SUA. Pur și simplu, SUA au recunoscut glifosatul. Agenția americană, EPA-ul, a recunoscut. Și eu revin cu întrebarea. De ce să accepte această recunoaștere reciprocă în momentul în care problema se pune altfel. Mulțumesc, domnule, doamnă Dornano. Am dat cuvântul acum coraportorilor și coordonatorilor, acum dau cuvântul celorlalți membri. Doamna Hoibuch. Ja, herzlichen Dank. Äh, Mulțumesc foarte mult. Einen bin... Să fac doar observ două observații. Mă bucur că uh, Comisia și-a exprimat interesa, uh, interesul de a uh, examina declarația de interese a domnului Hazim uh, pentru că declarația de interese a fost inexistentă, pur și simplu. Deci nu am primit nicio un răspuns la întrebarea pe care am pus-o. Domnul Linț s-a mai referit încă o dată Uh, dacă nu ar trebui să ne gândim mai bine uh, pe cine mandatăm pentru studiile noastre. Și sunt într totul de acord uh, cu el. Când vorbim despre inovare și despre dezvoltarea de alternative pentru produsele fitosanitare, atunci nu putem vorbim doar de noi produse, de noi produse chimice. Trebuie să mm, ne gândim la alte metode agricole și întrebarea uh, legată de briefing a fost uh, întoarsă cumva. Se vorbește despre criteriile de uh, excludere. E vorba de substanțe care, printre altele, pot fi și um, perturbatori endocrini sau cancerigene și ne întrebăm dacă, într-adevăr, putem să mai folosim aceste substanțe în agricultură. Deci mai putem continua cu această agricultură astfel încât practic, folosim toate aceste substanțe Uh, substanțele fitosanitare se află în vârful unei piramide, ori avem la dispoziție și alte uh, metode pe care le-am putea folosi și pe care nu le-am folosit. Uh, eu cred că, de fapt, am pus întrebările greșite și, de deci, pe viitor ar trebui să ne gândim mai bine ce studii comandăm, ce rapoarte mandatăm și, în orice caz, sunt de acord cu cele spuse de către colega Rivasi. Acest studiu nu ar trebui să fie trimis Parlamentului, să nu fie numit un studiu al a uh, Parlamentului. Mulțumesc, doamna Hoibuș. Cred că întrebarea dumneavoastră se întreba domnul Inganga. Am spus de la început că domnul Pungea uh, a spus că trebuie să plece. Apologies, I thought um, you explained it with more statement without a... Ați făcut o declarație, nu mi-ați adresat întrebări, deci nu consider că e necesar să răspund. Mai avem uh, un ultim schimb de vederi în 8 noiembrie cu privire la amendamente. Acesta a fost uh, penultimul schimb de opinii. 11 octombrie este data limită pentru amendamente. Le vom examina în 6 decembrie. Mulțumesc, o seară plăcută!